Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să deschidem ședința și vreau să vă întreb, în primul rând, dacă aveți comentarii cu privire la ordinea de zi. Nu este cazul. Președintele nu are niciun comentariu. Domnul Fleckenstein, văd că nu țineți cont de aceste remarci. Trecem acum la procesele verbale. Dacă dorește cineva să cite, dacă a citit cineva procesul verbal din 7 decembrie 2015, poate să-și arate nemulțumirea, se vede că nu este cazul, așa că după procedura uzuală considerăm că este adoptat. Trecem atunci la punctul 4 de pe ordinea de zi. Uh, e vorba de punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și colegul nostru Howitt este raportor. Ce anume? Cine îl reprezintă? Ah, tot dumneavoastră, domnule Fleckenstein. Mai vreți să ziceți ceva?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 Compromisul 7 s-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul și se adoptă cu 29 la 3 cu 17 abțineri. Trecem la compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul electronic final. S-a deschis votul. S-a închis. 47 cu 4 împotrivă și 0 abțineri. Domnule Fleckenstein, să-l salutați, vă rog, cu drag pe raportor. Este absolut perfect acest vot, numai amendamente de compromis. Nu știu dacă am mai trăit așa ceva în istoria la Parlament în istoria mea aici, dar în orice caz e clar că a funcționat chimia între raportor și raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE. Raportoarea este doamna Barbara Lochbiller. Doamna Lochbiller, doriți să faceți comentarii? Nu este cazul, atunci începem direct cu paragraful aliniatul 1 pentru. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 57 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 58 este inadmisibil. De ce? Nimeni nu știe de ce nu se poate accepta acest amendament. Zice că e regula 54 aici. ceea ce se pare că este în afara sferei de competență a fecii și DROI. Cineva se opune, nu este cazul, nu votăm atunci. Amendamentul 59. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 60 și 61. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm.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 S-a închis votul și se adoptă cu 28 la 23 cu 3 abțineri. Trecem acum la amendamentul 89. Nu, acesta e caduc. De fapt, toate acestea sunt caduce. 97 a fost retras. 98. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul și se respinge cu 29 la 25. 99 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, 139 vreți să verificați? Bine, verificăm. Se închide votul cu 39 la 14. Se adoptă cu două abțineri. Ce ați vrut cu verificarea aceasta? O 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru. 141, vreți să-l verificăm. S-a închis votul și se respinge cu 19 la 36. Iară, 1 la 1 acum. Ce am votat acum? 141. Păi atunci 142 acum. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu 27 la 21. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 155 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 156 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 158 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 162 e o greșeală. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, deci cine pentru 165, vă rog? Împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. Se închide votul și se respinge cu 25 la 30. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a închis votul și se respinge cu 30 la 25, aceeași majoritate ca înainte și trecem la 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 183 dar, de fapt, trebuie să trecem la 118, la 18. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celălalt era uh, admisibil. Aveți vreo problemă, domnule Peterle? Nu se aude ce spune domnul Peterle din sală. Data viitoare trebuie un motiv, trebuie o justificare, nu? E regula 54. Dar ce e regula 54? nu, nu se poate decide pur și simplu dacă e neadmisibil sau nu, pur și simplu trebuie să știm de ce. Data viitoare, membrii, deputații trebuie să știe de ce, ce este în acest uh, amendament. Ați discutat-o la raportorii din umbră, la reuniune? Da, poate trebuia să vă spun de la început acest lucru. Pentru acest raport am avut un aviz din partea Envi și am avut competență parțial eh, exclusivă, parțial eh, comună cu LIBE și cu FEM. Deci a fost un proces foarte dificil și unele amendamente trebuiau votate, altele trebuiau integrate aici, dar am încredere că uh, tocmai angajații diferiților comisii, staful a făcut ce trebuie și își cunoaște, își cunoaște mm, regulile. Da, eu nu înțeleg așa politica, eu știu, am încredere în angajați, în, deput, în mm, funcționari, dar totuși e bine să și verificăm. Dar am vorbit cu domnul Buzek și astăzi la conferința președinților de comisii au discutat că vor lucra în această componență tocmai împreună. Bun, data viitoare aș vrea să spun că și coordonatorii și președintele trebuie să știe exact de ce se întâmplă. Nu, se, nu zic că nu e corect, s-ar putea și probabil e corect, dar vreau să știu de ce. Și măcar cei care au trimis amendamente ar trebui să fie informați și el n-a fost informat, nu știe de ce nu e admisibil amendamentul său. E clar că n-a fost informat sau poate a fost informat într-o manieră neadmisibilă. Dar asta nu este suficient. Deci trebuie să votăm compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 186 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190. 190 acum. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Pentru partea a doua? Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 206 pentru. Împotrivă. Cine-i pentru 206? Vă rog încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. Sondern, dass mein Büro kommt. Habe ich die Unterlagen für gleich. Wir kommen jetzt zu Antrag 207. Ajungem la 207. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge cu 21 la 35. Asta era pentru 206. Acum la 207, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 208 pentru, împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 209, cine este pentru? Avem vot pe părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Partea a doua? Cinste pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Închidem votul. Se respinge cu 25 la 27. Ajungem la 211. Cine este pentru? împotriva abțineri, 212, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 213, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 214, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge, compromisul 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 23, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge, amendamentul 24, Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 25. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26. Pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Treizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotrivă, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40, cine este pentru, împotrivă, ad, abțineri, respins, 41 pentru împotriva abțineri, adoptat, 42 pentru împotriva abțineri, adoptat, 43 pentru împotriva abțineri, 43 pentru împotriva abțineri, se adoptă, 44 pe părți, prima parte, pentru împotriva abțineri, se adoptă, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Închidem votul. Respins cu 21 la 33. Ajungem la 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30, nu, 50 pentru, împotrivă, abțineri, nu a folosit la nimic, se respinge. 51 pentru, împotrivă, 51 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Do 52. Două, vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. cel al domnului Peterle nu se, uh, se votează. 56 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se închide votul. Se adoptă cu 28 la 22. Amendamentul 1, domnul Peterle, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să fie recompens... Um, despăgubit la citație. Amendamentul 3, cine este pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm. Închid, închidem votul. Se adoptă cu 33 la 21. Nu. 2, 2 e caduc. 4 și 8 votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Recomandăm colegilor pe, pe polonezi să susțină ca să fie mai simplu. 6, 16, 18 și 19 sunt identice. Ar fi Da, dacă am ști care sunt autorii, votăm pentru împotriva abțineri adoptate. 11. Pentru împotriva abțineri adoptat. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva se abțin, abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum am înțeles. Acestea se adoptă conform regulii 54 automat. Acum am înțeles. Am zis doar că am înțeles acum. Se adoptă automat anumite amendamente conform regulii 54. Ce înseamnă EVE? Cine este pentru amendamentul uh, FEM la paragraful 3? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Ajungem la amendamentul FEM de la paragraful 4. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Prima parte, iarăși, a fost adoptată automat. Domnule Peterle, v-aș propune data viitoare să faceți propuneri de amendamente împreună cu Comisia FEM. Aveți șanse mai bune. Votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea FEM la alinatul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic. Cred că se adoptă, dar verificăm. Se închide votul. Se adoptă cu 33 la 21. Ajungem la propunerea pentru alinatul 7. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă, abțineri se adoptă. Pentru paragraful 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 12, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la paragraful 13, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Pentru că au fost patru abțineri. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Verificăm. Se închide votul. Respins cu 22 la 25. 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? A doua parte de la amendamentul pentru paragraful 16. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Se adoptă? A doua parte pentru 16. Votăm electronic. Închidem votul. adoptat cu 39 la 10. Ajungem acum la amendamentele libe, la alineatul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La alineatul 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Închidem votul. Se adoptă cu 26 la 23. Alinatul 7. Cine este pentru? La alineatul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ce se întâmplă cu cele pentru 22 și 27? Sunt recuperate? Sunt, au fost acoperite? Din prudență verificăm pentru uh, amendamentul propus de Libe la alineatul 8. Cine este pentru? Verificăm electronic. Închidem votul. 45 pentru 10 împotriva. Adoptat. Libe pentru alineatul 10. Pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ajungem acum la libe pentru paragraful 13. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe pentru 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe pentru 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. acoperit parțial de compromisul 20. Da, dar trebuie să vădăm partea care nu e acoperită. Nu e clar ce votăm, deci renunțăm. Putem vota trebuie să ne explicați, doamnă raportor, ce nu este acoperit. Ce nu este acoperit, pentru că se spune că e parțial acoperit de compromisul 20. Nu v-ați pregătit bine. Nu sunt de acord. Putem reveni și vă citesc textul propun să să nu-l includem. Și în plenară o să prezentați clar care parte nu e acoperită. Eu asta propun. Partea care nu e acoperită să fie prezentată ca amendament în plenară. Și ajungem la libe 20, acoperit de compromisul 20. Nu votăm, e acoperit. Și următorul la fel, libe pentru 21, e acoperit de către amendamentul din partea FEM cu numărul 15. Deci, domnul președinte, doamna Lochpiller, e ceva procedural. Nu ține de conținut, e doar un semnal că avem acel lucru deja într-un compromis. Dacă avem un compromis, e clar. Vă propun să ne spuneți că dacă ceva nu este acoperit, nu este deja agreat, să prezentați în plenară. Ceva e acoperit într-un compromis și altă parte în alt compromis din partea altei comisii. nu votăm uh, lucruri care sunt deja acoperite. Atunci va trebui să pregătiți o altă listă. Votăm Libe 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Libe 23. La fel. Aceeași situație. acoperit. Libe 24 pentru împotrivă adoptat. 25 pentru împotrivă, abțineri adoptat. La 27 o să votăm partea neacoperită după ce se vor pune de acord raportarea și raportorii din umbră. Pentru partea neacoperită, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Libe 28, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Libe 29, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Libe 32, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Libe 33, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Libe 34, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Libe 35, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38, libe 38, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 40, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 42, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe A, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Libe B, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. C, pentru, împotriva abțineri se adoptă. D, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la Envy. Pentru alineatul 3, cine este pentru? Împotrivă? Încă o dată. Envy pentru paragraful 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. NV4 pentru împotriva abțineri se adoptă. NV5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica, doamna raportor, pentru NV5. Verificăm electronic NV5. Închidem votul. cu o majoritate strânsă, 42 la 8 se adoptă. Da, am greșit. NV9, cine este pentru, împotrivă? Încă o dată, NV9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV12 pentru, la 10, la NV10, pentru partea care nu e acoperită, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV12, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Doamna raportor, trebuie să fac aici un amendament oral. E prea târziu, vă rog. Nu, e prea târziu. Dar deja e pe listă, a fost anunțat. Eu pe lista mea nu l-am. Îl prezentați ca amendament în plenară. E ceva tehnic. Nu accept. Putem accepta un amendament oral? Nu. Îmi pare rău. Toate grupurile politice îl au. Aici mi se spune că nu. A fost distribuit acest amendament? Îl are toată lumea? Bun, atunci putem să-l votăm, pentru că aici nu scria nimic. md 12 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MV13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MV15. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Se cere verificare. Se închide votul. Cu 26 la 26 se respinge. O situație cât se poate de limpede. MV16. Pentru, împotrivă, abțineri, Uh, se adoptă cu neparticiparea PP-ului. Și trecem acum la amendamentul 21. Cine este pentru? Envi 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV24. Pentru partea care nu este acoperită. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV25. Pentru. împotrivă, abțineri se adoptă.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 Se închide votul și cu 27 la 25 se adoptă. Domnule Preda, vă rog. Da, domnule președinte. De remarcă. Domnule președinte, dați-mi voie să remarc înaintea votului final că avem uh, un aviz în Comisia AFET de 39 de paragrafe și un aviz liber care are 47 de uh, paragrafe. Deci suntem complet inundați de aceste avize. Textul liber e mai lung decât textul prezentat de doamna Logbiller. Mi se pare un pic bizar acest lucru. Înaintea votului, cred că trebuie să reamintim uh, totuși faptul că suntem Comisia AFET, suntem Comisia de Fond și suntem inundați de aceste avize de la alte comisii. Preda, ich muss Ihnen leider recht. Domnule Preda, din păcate, din păcate, trebuie să vă dau dreptate. Am spus-o și înainte, președintele ar dori să se schimbe lucrurile pe viitor, vrea să fie informat mai devreme în ceea ce privește neadmisibilele și, uh, de altfel, știu că se preia automat, dar vreau totuși să pot și eu să judec singur de ce a fost decis așa, ceea ce trebuie discutat și cu coordonatorii. Nu se poate să procedăm așa prin decizii care se iau, nu se știe unde și din ce motive și se creează automatisme care nu sunt neapărat uh, corecte pentru noi, nu se știe ce e automat accesibil, admisibil și ce nu, nu putem să lăsăm anumite aspecte să scape deciziilor politice din această comisie și deci nu vreau să se transforme aceasta într-o obișnuință în comisia noastră. Trebuie să fie foarte clar că nu se poate ca raportorul să lase la îndemâna stafului să ia această decizie. Se poate, desigur, să invocăm obiectivitatea, bineînțeles că se poate, dar s-ar putea întâmpla atunci ca anumite lucruri să fie considerate neadmisibile, care politic nu ar fi trebuit să fie neadmisibile. Deci, doamnă, îmi cer scuze, dar un coleg coordonator a făcut aici o remarcă care este absolut justificată. Iar dacă dumneavoastră ați fi făcut această remarcă, ați fi primit și dumneavoastră dreptate. A întrebat înainte, a spus ceva înainte de votul final și mi se pare că trebuie să lăsăm libertate democratică să se exprime colegii din toate grupurile. Deci eu uh, am făcut o remarcă cu privire la procedură, o procedură care, după părerea mea, în mod evident, nu este satisfăcătoare. Și, uh, și uh, chestiunea cu acoperit neacoperit, de asemenea, nu este suficient, nu este satisfăcător din punct de vedere al procedurii și, deci, din acest motiv, cred că este corect ca pe viitor să gestionăm mai bine și să pregătim mai bine aceste liste, pentru ca să nu mai avem asemenea neclarități și de aceea am, mi-am permis să spun aceste lucruri corect, direct și aici. Doamna Lochbiller mai vrea să ia cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau și eu să fac un comentariu. Este vorba de o procedură foarte complicată. Într-adevăr, a trebuit peste un an până când Comisia președinților de comisii, de președinților de comisie a luat această decizie și noi am încercat de mai multe ori să reglementăm lucrurile altfel, pentru că și FEM are o, un raport propriu și LIBE la fel, dar rezultatul acestei uh, dezbateri a fost că dezbaterea de la LIBE, FEM și DROA să se poarte împreună într-un proces foarte reglementat, în care, de exemplu, există competențe comune și competențe exclusive și eu nu vreau să mă scuz că nu am pregătit bine, pentru că nu aceasta este problema ci tocmai ne-am pus în legătură și cu diferiții raportori de la FAM și LIBE, am discutat despre această problemă și eu aș propune ca dacă există atâta respingere față de această idee, să mai discutăm încă o dată la AFET. Ideea inițială a fost tocmai că, fiind un raport AFET, pentru că ține de relații externe, trebuie să ne ocupăm noi de el. Însă, conferința președinților de comisii nu a fost de acord cu noi. Bun, păi dacă este așa un caz dificil, cum spuneți dumneavoastră, ar fi fost poate mai bine ca înainte să venim la vot să discutați cu președintele, să vedem care este problema și înainte de votul de astăzi să fi putut să fi clarificat așadar această problemă. Și deci faptul că noi trebuie să votăm lucruri care sunt deja acoperite, din nou nu mi se pare bine. Mie nu mi se pare decât o greșeală tehnică în pregătirea acestei liste de votare să se întâmple așa ceva. Deci, eu cred că nu e greșit să spunem foarte clar că în cazuri de proceduri atât de complicate, raportorii trebuie să vină spre președintele de comisie și să discute cu uh, prezidiul, cu biroul acestui comisie. Acum votul final, cine pentru? Uh, electronic, îmi cer scuze, spune președintele. Împotrivă, de fapt, electronic. Cine se abține? Și se închide votul, spune președintele. 44 la 6 și o abținere se adoptă. Acum avem câteva voturi scurte pe care mai trebuie să le parcurgem. E vorba de, aici scrie Comunitatea Europeană Republica Libaneză, dar e vot, vot electronic. Punctul 6, de fapt. S-a deschis votul la punctul 6. La protocol s-a închis votul și se adoptă cu 46 la 3 felicitări raportoarei și acum trecem la 7, protocolul uh, acordul euro-mediteranean de asociere CE Liban după Bulgaria-România s-a deschis votul, acum s-a închis votul și se adoptă cu 45 la 2 și o abținere. Punctul 8. cine pentru de asemenea? am scuzați, electronic, spune președintele. Se adoptă cu 45 la 4 și o abținere. Wir kommen jetzt zum și acum trecem la punctul 9. E vorba de CFM. Doamna Jill dorește să facă vreo remarcă. E aici raportoarea? Îmi cer scuze, dar nu poate să fie aici astăzi, doamna raportare. Noastră o înlocuiți? Vreți să spuneți ceva? Totul e în regulă. Bine, perfect, atunci votăm. Trecem acum la amendamentul de compromis 1. Cine-i pentru? Împotrivă?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 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 25. S-a închis votul. 21 la 25 se respinge. 26. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge probabil, dar verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. A închis votul și uh, se adoptă cu 29 la 19. Acum trecem la votul final electronic. Cine este pentru? Se pare că orice altceva nu este chiar permis. Nu se aude comentariul din sală, din păcate, doar ceea ce spune președintele. Care anume? S-a închis votul. Și cu 36 la 7, la două abțineri, se adoptă. Și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Când apare colegul? Eu vreau să vă propun acum să facem uh, o inversare și să discutăm despre delegația ad hoc a Comisiei AFET în Bosnia-Herzegovina, pentru că domnul Lehoan a venit încă aici, dar va sosi în fiecare secundă. Am fost cu o delegație așadar săptămâna trecută la Sarajevo și la Mosta. Colegul Preda și colegul Plenkovici au fost acolo. Poate pot să ne spună mai ales despre partea la care eu n-am participat. Am avut discuții cu președintele Consiliului de Ministri. Domnul Leroy a venit însă, așa că nu mai schimbăm ordinea și îi dăm cuvântul domnului Leroy. Wann? Guten Morgen. Oh. Wie geht es?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 Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că secretarul general al CAE a venit la noi pentru ca să ne raporteze despre Consiliul Afaceri Externe care a avut loc chiar ieri. A avut loc la acest Consiliu o discuție cu privire la strategia regională pentru Siria și Irak și discuția care are legătură cu International Support Groups și care fusese inițiată chiar pe 17 mai la Viena, discutând și despre fondul uh, fiduciar și despre criza din Siria în același timp și uh, despre faptul că 37 uh, de milioane vor trebui să fie disponibilizate din bugetul statelor membre, dar și din Turcia, pentru ca să participe la acest fond de ajutor, pentru a contribui la o situație mai bună în Irak, Liban și, și Iordania. S-a discutat la acest summit de asemenea și chestiunea migrației, aspecte legate de migrație și aici uh, ne-ar interesa foarte mult și care este evoluția situației în Libia. Situația care are legătură cu Sofia 2 și cu uh, garda de coastă care a fost hotărâtă la această întâlnire. Ne-ar interesa, bineînțeles, și care este situația cu statul islamic, pentru că auzim um, diverse informații despre ofensivele statului islamic care se pregătește, se pare, de noi acțiuni. Și Aici, bineînțeles, trebuie să discutăm și despre strategia globală despre, de politică externă și de securitate comună. Domnule secretar general, în tot acest context vă dau cuvântul pentru ca să ne informați, vă rog. <coughs> Um, Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că sunt aici. În numele înaltului reprezentant, doamna Mogherini, care uh, ieri seara tocmai a plecat în Mexic pentru a începe negocieri importante pentru reînnoirea acordului, de, acordului comercial cu uh, Mexicul. Întâlnirea, ședința de ieri uh, FSC a început cu ședința ministerială a parteneriatului estic. Am avut uh, șase membri prezenți la nivelul ministrilor de externe din parteneriatul estic. Scopul acestei ședințe a fost uh, uh, analiza progreselor de la summitul de la Riga uh, din mai 2015 și să ne concentrăm pe contribuția parteneriatului estic la implementarea agendei de reformă și stabilitate în regiune. Reamintesc tuturor, e vorba de Ucraina, Georgia, Moldova, Belarus, Azerbaijan și Armenia. Ședința a avut reprezentat o înțelegere comună uh, privind nevoia cooperării și a principiilor de cooperare uh, uh, stabilite la Riga și acesta funcționează corect, cu acces pe nevoia de a întări reforma hotărârea spre reformă în aceste țări. Mulți miniștri au subliniat nevoia de a se concentra pe rezultate cu beneficii tangibile pentru cetățeni, cum ar fi liberalizarea vizelor, atât pentru Ucraina cât și pentru Georgia și schimburi educaționale și contacte la nivel uh, uman. Pentru a face cooperarea noastră și mai eficientă, un alt reprezentant a propus revizuirea uh, arhitecturii multilaterale a uh, parteneriatului estic. Așadar, următorul summit va avea loc în 2017 și uh, ar putea duce la o întărire suplimentară a cooperării noastre. În ciuda recentului în ciuda recentului conflict din Nagorno-Karabakh, atmosfera a fost uh, cordială cu cei șase miniștri din est, uh, parteneriatul estic și cei 28 din Uniunea Europeană. A fost o uh, exprimare a dorinței de a continua cooperarea și acest lucru a fost apreciat de toată lumea. După aceea, cum ați spus, domnule președinte, am avut trei probleme principale. Mai întâi, strategia UE pentru Siria, Irak și lupta împotriva ISIS și strategia globală UE și uh, problema privind migrația. Dați-mi să încep cu Siria, Irak și ISIS. ISIS. Deci această strategie regională. După cum știți, uh, s-a creat o strategie robustă în 2015 pentru a aborda conflictul într-o manieră cuprinzătoare, dar fiind uh, natura schimbătoare a acestei crize, la fiecare șase luni, ministrii evaluează impactul strategiei și ajustează corespunzător prioritățile. Acest proces uh, a continuat ieri, unde s-au adoptat concluziile Consiliului și s-a stabilit continuarea susținerii eforturilor umanitare și de stabilitate atât în Siria cât și în Irak, cât și pentru un angajament politic la nivel înalt al Uniunii Europene. În ce privește Siria, în altul reprezentant, uh, vicepreședintele Comisiei, a fost activ în discuțiile ISSC în grupul internațional de susținere ținut recent la Viena săptămâna trecută, colaborând cu Stefan de Misturu, trimisul uh, Națiunilor Unite și cu opoziția siriană. A cerut uh, miniștrilor să-și folosească influența asupra tuturor părților din conflictul sirian pentru a se întoarce la masa negocierilor în Geneva și pentru a găsi o soluție până la 1 august. Mai mult, uh, vă amintiți abordarea noastră mai întâi nevoia de a, a aplica încetarea focului, în al doilea rând acces pentru ajutor umanitar și în al treilea rând susținerea unei tranziții politice. Acestea sunt cei trei, uh, cele trei căi pe care Uniunea Europeană le susține deja de câteva luni. Peste 6,2 miliarde de euro au fost mobilizate de Uniunea Europeană și statele membre la începutul crizei siriene. Mulți miniștri cer uh, Uniunea Europene să joace un rol politic întărit în acest proces și să asigure o complementaritate la nivel înalt pe baza priorităților agreate. Așadar, în mod clar, vrem să fim și mai implicați. Știm că există uh, Rusia și Statele Unite domină acest efort, dar Uniunea dorește să joace rolul. De asemenea, un alt reprezentant a subliniat riscul uh, instabilității politice actuale din Irak și a fost de acord că se va da mai multă susținere politică guvernul irachian, toată lumea cunoaște dificultățile cu care se confruntă. Mai multă susținere europeană a fost necesară de asemenea pentru stabilizarea zonelor eliberate, statul de drept, de, reforma sectorului de securitate și alte reforme. Asta pentru Irak. Am fost de acord să, trimit, să stabilim opțiuni pentru a crește opțiunea de susținere a Irakului în următoarele luni. În ce privește amenințarea uh, ISIS, uh, Uh, Uniunea Europeană salută uh, un rol mai important și mai activ în coaliția anti-Daesh. Aceasta am discutat în strategia regională, dar concluziile au fost adoptate și sunt disponibile pentru toată lumea. Apoi, la prânz s-a discutat uh, strategia globală UE. După cum știți, mandatul Consiliului European a fost stabilit din iunie 2015 și în iunie anul acesta va, el va fi revizuit la noul Consiliu European. Au fost foarte multe consultări și de când un alt reprezentant a venit aici în Parlamentul European să-și prezinte opiniile privind strategia globală, a menționat ieri că așa cum a primit mandat anul trecut, la Consiliul de anul trecut, din 2015, ea va prezenta această strategie globală Consiliului European, care are acum loc pe 28-29 iunie 2016. A existat un consens larg între statele membre în ce privește nevoia acestei strategii, pentru că au existat consultări cu statele membre pe această chestiune, privind direcția în care mergem. Apoi, uh, am discutat, cum spunea domnul președinte, aspectele externe ale migrației. Este clar că subiectul acesta preocupă pe toată lumea și ministrii ieri am avut o discuție foarte interesantă pe aceste aspecte și privind dialogul la nivel înalt cu țările de tranzit din Africa, follow-up-ul summitului de la La Valeta și contribuțiile CSDP, politicii comune apărare și uh, securitate, începește migrația din Sahel și Cornul Africii. De asemenea, ministrii au făcut schimb de opinie în legătură cu anumite elemente legate de întoarcere și readmisie, dezvoltarea unei strategii active față de țările africane cu suficiente resurse financiare și susținere pentru dialogul cu țările africane, cu un pachet de investiții adecvat pentru a crește influența europeană. Unele dintre aceste propuneri vor fi, au fost incluse în concluziile Consiliului pe care le-am adoptat și care sunt disponibile pentru toată lumea aceste concluzii vor intra în comunicarea comună a, a, eu, privind agenda europeană de migrație care trebuie adoptată de către Colegiul Comisarilor pe 7 iunie. Va fi un comun, o comunicare comună privind aspectele externe ale agendei europene privind migrația. Și apoi am discutat uh, viitorul operațiunii Sofia, una formă de Sofia pe care avem în Mediterană, operațiune din cadrul politicii apărare și securitate comună, operațiune de luptă cu traficanții de ființe umane, Apoi, Consiliul, după unele discuții, a ajuns la un acord privind următorii pași care trebuie făcuți pentru această operațiune. Concluziile Consiliului s-au adoptat pentru a extinde operațiunea navală cu încă un an până la 27 iulie 2017. A fost primită o cerere de la primul ministru libian Saraj printr-o scrisoare de a adăuga unele sarcini suplimentare mandatului existent și acum uh, planificarea operațională va începe. A început deja, dar va fi, uh, se va crește uh, viteza și, pentru a, și de asemenea va include instruirea gărzii de coastă libiene, cum a cerut primul ministru, și uh, întărirea embargoului armelor împotriva Libiei. Consiliul va revizui uh, această situație și știți că și la uh, Consiliul de Securitate din New York se discută o rezoluție privind acest aspect. Pentru a încheia, concluziile Consiliului au fost adoptate uh, în ce privește Republica Democratică Congo și Sudanul de Sud, situații foarte diferite, dar foarte îngrijorătoare și există posibilitatea ca în următoarele săptămâni uh, aceste, situația acestor două țări să fie incluse în, în noul uh, Consiliu de Afaceri Externe. Uh, vă răspund la orice întrebare ați avea, mă, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Plancovici. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule Leroy. Mulțumesc pentru că ne explicați întotdeauna deliberările și discuțiile din Consiliul de Afaceri Externe, am câteva eh, întrebări. Ați spus că ați discutat problema liberalizării vizelor cu Ucraina și Turcia. Este un subiect eh, nu doar pentru acele țări important, ci și pentru toate aceste țări membre și pentru instituțiile noastre. Aș aprecia dacă ați putea să ne spuneți care este calendarul la nivelul Consiliului pentru a adopta aceste propuneri ale Comisiei. Uh, considerăm că, după opinia Comisiei, Ucraina a îndeplinit planul de acțiune prin liberalizarea vizelor, iar Turcia este un jucător foarte important în contextul concluziilor legate de aspectele externe ale migrației. Deci, uh, dealul cu Turcia e legat, evident, de acest lucru. Al doilea, al doilea comentariu se referă la concluziile privind Siria și planul de a Uh, avea totul corect uh, și uh, până la 1 august pentru a avea o perioadă de tranziție în Siria. Date fiind discuțiile din Viena și eforturile reprezentantului Mistura și eforturile generale, e vorba de un termen realist? Pentru că e foarte curând 1 august și e foarte important politic vorbim pentru noi toți. Asta era tot. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Mi-amintesc că de vremea când aceste consilii de afaceri externe erau un eveniment pentru mass media, pentru public, oamenii erau interesați în politica externă și aveau așteptări de la astfel de ședințe, așteptau niște rezultate pe chestiuni care îi preocupau. De data aceasta trebuie să mărturisesc că poate am fost, uh, nu știu, fermecat de locul unde mi-am petrecut uh, săptămâna verde, dar nici nu mi-am dat seama că a avut loc acest eveniment. Dar o să vă pun întrebarea legată de parteneriatul estic și în ce măsură și în ce termen s-a ținut această dezbatere în ce privește relațiile noastre cu Rusia ce au spus miniștrii pe care i-ați invitat? Ce au spus? Cum văd uh, perspectivele relațiilor lor bilaterale și regionale în ce privește strategia rusească? Și apoi, aș vrea să vă pun o întrebare capcană. Ei, sunt, sunt ei mulțumiți în lumina escaladării prezenței militare a Rusiei la frontiere și apoi activitățile NATO și o retorică care, din ce, în ce mă privește, ne aduce aproape de o situație destul de periculoasă. Vorbesc de retorica de ambele părți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Camera Lorzilor din Marea Britanie a publicat un raport săptămâna trecută în care analizează capacitatea operațională și eficiența operațiunii Sofia, fom și uh, a fost un raport foarte critic, a spus că, deși au fost distruse unele bărci ale traficanților, în general operațiunea a fost extrem de ineficientă și nu a redus potențialul traficului în Mediterana și asta ar putea fi o problemă și mai mare în lunile de vară călduroase, mai ales că acum uh, fluxul de migranți din Turcia către Grecia pare să fi scăzut. De asemenea, am citit și alte rapoarte că există 600.000 de migranți care așteaptă în Libia în condiții oribile, adesea exploatați de către milițiile locale. Puteți să ne dați uh, asigurări că misiunea navală se va recalibra și se va adapta și va face tot ceea ce este necesar pentru a bloca operațiunile traficanților care lucrează cu, în complicitate cu milițiile înarmate, poate și cu ISIS, și că Libia, acum, sub, având noul guvern de Națională, va fi stabilizată și dezastru pe care l-am creat noi în acea țară va fi cumva reparat, pentru că Libia este o mare preocupare pentru toată lumea, inclusiv uh, publicul britanic în mijlocul unei campanii uh, de ieșire din Uniunea Europeană. Dacă mai vin încă câteva zeci de mii de migranți pe uh, malurile mediterane, asta va hrăni cauza celor care vor să părăsească Uniunea Europeană. Doamna Lochbiller. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Leroy. Aș vrea să mă întorc la aspectele externe ale migrației în concluziile Consiliului ați descris în formă scrisă cum se folosește fondul african uh, de urgență conform uh, mass media germană și asta nu e în uh, procesele verbale ale Consiliului, concluziilor Consiliului, se spune că o parte din acești bani ar trebui folosit și pentru protecția frontierelor. Ați putea să dați mai multe detalii în legătură cu asta? E vorba de un plan sau e doar un, uh, un lucru care apare în mass media, dar este în, uh, și în Der Spiegel și pe, pe principalul canal TV german se spune că dumneavoastră diplomația ați decis să păstrați secretul în legătură cu scopurile în care vor fi folosiți banii și mai ales când e vorba de uh, dialogul strategic cu țări cum ar fi Sudanul și altele, există, uh, se pune un semn de întrebare pentru că aceste guverne au uh, o istorie uh, oribilă în ce privește respectarea drepturilor omului. Deci cum veți lua în considerare aceste chestiuni? Mulțumesc! Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Am două comentarii uh, care mi se par foarte interesante și v-aș ruga să îmi dați detalii în legătură cu ele. Mai întâi, în ce privește conferința ministerială cu miniștrii din parteneriatul uh, estic, în ce privește Moldova, pentru că am văzut în, uh, în comunicatul de presă că s-a spus că s-a discutat în legătură cu progresele reformei. Sunt uh, interesat în mod special de evaluarea situației din Moldova. Au reușit miniștrii să identifice reforme noi în ultima vreme, pentru că aparent situația devine din ce în ce mai dificilă acolo, cu un guvern pro-european, dar controlat de oligarhi, deci uh, iată, cam despre asta ar fi vorba, și apoi pentru că am văzut și ați subliniat uh, analiza implementării acordului cu Turcia în ce privește uh, problema migranților. Oare conflictul care este pe cale să se nască în Turcia cu Erdogan și instabilitatea potențială care ar uh, putea apărea în urma schimbării de schimbării primului ministru uh, ar putea, a fost, a fost luat în calcul aceste lucruri în raport și de asemenea s-a luat în considerare mesajul acesta foarte inamical, foarte neprietenos din uh, partea anturajului lui Erdogan, anturajului foarte apropiat al lui Erdogan, care spune practic descurcați-vă cum puteți. Mulțumesc foarte mult. Intervenție fără microfon a președintelui. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O întrebare rapidă. În uh, ultima vreme, de peste un an, s-a vorbit despre folosirea armelor chimice în Siria și Irak. Experții vorbesc despre o, acea linie roșie și de, de fapt am trecut de la linie roșie la rutină. Uh, raportul Națiunilor Unite detaliază foarte clar ce se întâmplă acolo. Uh, vreau să știu dacă acesta e un subiect de discuție la nivelul Consiliului, pentru că e un lucru de care nu trebuie să uităm și să stabilim cât de mare e prioritatea pentru Irak și Siria. Pentru că aici nu e vorba doar de regimul lui Assad care are aceste uh, arme uh, extrem de periculoase de distrugere masă, arme chimice. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Nart. Am ascultat prezentarea dumneavoastră și ea, practic, uh, ascunde o, o varietate de dezastre. Haideți să începem cu Irakul. Este scandalos că în ultimii patru ani statul islamic a putut să-și mențină structura logistică în Irak și că aceasta până de curând uh, includea și o structură de uh, comerț cu petrol. Puteți să-mi explicați uh, ce companii europene, dacă există companii europene care au fost sancționate în acest domeniu, ce sancțiuni s-au impus celor care au făcut comerț cu ISIS și au importat produse, au trimis produse strategice în Irak, produse de natură militară. Apoi, trecând la Siria, armata siriană liberă a pierdut teren, situația pentru uh, partea laică a societății este dezastroasă și vedem că acum uh, scena este limitată, este dominată de frontul al Nusra și de alte formațiuni și grupuri jihadiste siriene, fundamentaliste și uh, în timp ce armata siriană liberă este foarte slăbită. Și știm foarte bine că uh, putere politică nu poate exista fără putere militară acolo. Aliații noștri nu au niciun fel de putere pentru că i-am abandonat. Deși ei sunt implicați într-o oarecare măsură în discuțiile de la Geneva. Dar lipsa noastră totală de implicare în acest domeniu a făcut ca Rusia să se implice și în 40 de zile să reușească să dea un impuls puternic guvernului Assad. Începește problema imigrației, Imigrația este consecința și rezultatul uh, abandonării uh, taberelor de refugiați din Turcia și din Libia și cred că ce facem noi acum este mult mai uh, mult mai scump dacă am fi ajutat și am fi finanțat acele centre de refugiați mai devreme, lucrurile ar fost mai bine. Ce privește operațiunea Sofia? O cunosc și am vorbit cu cei care se ocupă, care o coordonează. Această operațiune ajunge la un fel de colaborare cu organizațiile mafiote până la urmă, adică ăștia lasă migranții la 10-15 km de coastă și după aceea sună pe cei din operațiunea Sofia și le spun, vedeți că v-am lăsat acolo niște migranți. Deci e aproape o cooperare cu traficanții. Și închei. În Libia, am creat uh, o fantomă, acest așa numit guvern legitim al Libiei, dar nimeni nu-l respectă și nu are niciun fel de putere, pentru că în Libia uh, realitatea este că sunt milițiile de la Misrata, milițiile de la, de la Sirte uh, și milițiile din zona Tripoli, care operează în zona Tripoli, și mai sunt și alte miliții și în sud, în to- dar și în Tobruk, în, în Iafa și în alte zone și Evident, mai sunt și milițiile fundamentaliste, care au foarte multă putere. Deci am creat acest, uh, acest fantom, acest guvern fantomă în Libia și toate aceste grupuri armate nu dau doi bani pe el. Deci cum putem avea un guvern de unitate și stabilitate? Cum spuneam, e o stafie care bântuie țara. Uh, aici nu vorbesc de negocieri externe sau de alte structuri, vorbesc de ce se întâmplă în interiorul țării. Credeți că putem să vom putea crea unitate cu ajutorul acestui guvern fantomă? Mulțumesc. Mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă în legătură cu o chestiune la care nu m-ați referit, nu v-ați referit. Există evoluții noi în ce privește deschiderea capitolului de negociere cu Serbia în negocierile de aderare la UE? A fost acesta un subiect de discuție la întâlnirea cu miniștrii de externe? Domnul Gale, mulțumesc. Vreau să vorbesc și eu despre Libia, pentru că colegul meu tocmai a întrebat despre ea. Ați spus că avem un mandat, sau de fapt vrem să acordăm un mandat pentru ca să fie format gărzile de coastă. Ce trebuie să facă aceștia? Trebuie ei pentru noi să rețină refugiații sau să-i trimită înapoi în Libia sau ce trebuie exact să facă. Și în acest context trebuie să ne întrebăm de asemenea și despre ce cifre vorbim, pentru că au cifre diferite despre câte persoane au uh, așteptat în Libia pentru ca să treacă spre Europa. Aveți cifre concrete? Și poate după ce ne spuneți aceste cifre, putem să știm și ce capacități ar fi necesare pentru a putea să îi oprim având în vedere realitatea de la fața locului și având în vedere faptul că această țară este bântuită și, de fapt, și um, gestionată în mare parte de către Daesh și de către Al-Qaeda, cum credeți dumneavoastră că vom putea să reușim ca guvernul să-i combată? Vreți să le oferiți uh, livrări de arme, ați vorbit despre embargoul de arme sau oare credeți că misiunea noastră Sofia ar trebui mai degrabă să meargă în apele teritoriale sau chiar uh, pe uscat pentru ca să dea o mână de ajutor? Care este ideea? În al doilea rând, în legătură cu vizele, Ucraina, Georgia, Turcia și Kosovo, și vreau să vă întreb dacă pot să plec mai departe de la premiza că țările care, according to their own merits, în funcție de meritele fiecăreia, trebuie să fie evaluate separat. M-ar interesa și pentru fiecare ce calendar pentru liberalizarea vizelor ați prevăzut. Mai ales mă interesează în Ucraina și Georgia aici. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în ce privește concluziile privind uh, strategia uh, începește Irakul, uh, strategia Consiliului de Afaceri Externe. Documentul stabilește anumite priorități, stabilitate, securitate și, de asemenea, descrie suferințele populației civile din Irak și din Siria și începește suferințele și atrocitățile care sunt uh, comise de statul islamic, noi în Parlament am adoptat o rezoluție la începutul februarie recunoscând acestea ca genocid. Deci întrebarea mea este de ce miniștrii de externe uh, nu folosesc această expresie și nu vor, spun că este vorba de un genocid. Domnule secretar general, aș vrea și eu să mai adaug o întrebare, tot după ceea ce a întrebat Michael Galer. Uh, Exemplul Turciei arată foarte clar că o limitare a fluxului de refugiați este posibilă pe mare numai dacă acționăm pe coasta opusă, deci pe coasta Turciei. Adică dacă combatem traficanții acolo pentru ca oamenii să nici nu să urce în bărci. Același lucru este valabil și pentru Libia și de aceea vreau să mă alătur întrebării colegului meu. Atâta timp cât nu intrăm uh, cu Sofia 2 în uh, apele teritoriale, nu este vorba decât de o acțiune de salvare umanitară mai mare, mai mult spus. Însă atunci când vin grupe foarte mari de refugiați acolo, este clar că vor trece peste graniță cu consecința că restul Europei, Grecia și Italia vor deveni uh, lagăre de refugiați, tabere de refugiați. Deci eu nu cred că aceasta poate să fie soluția europeană și uh, faptul că vom uh, încerca să facem un gard cu de sârmă înghimpată, mă întreb dacă și aceasta este o soluție. Întrebarea este cum putem să facem progrese. Crearea și formarea unei gărzi de coastă în Libia înseamnă că aceasta va fi gata de acțiune de fapt și pregătită în 5 ani. Însă, după cum văd în ce măsură ISIS-ul este legat de traficul de persoane și ce se întâmplă, întâmplă în Sir și în alte locuri, uh, este absolut înspăimântător pentru că ne interesează calendarul mai mult ca niciodată. Aș vrea să întreb în uh, contextul acesta și ce s-a întâmplat uh, la Consiliu, pentru că acum câtva timp doamna Mogherini vorbea și de faptul că Egiptia, Egiptul trebuie să fie inclus în uh, zona Sofia 2. O delegație a comisiei noastre a fost chiar în Egipt și a discutat cu președintele și uh, din motive de suveranitate aveam probleme în, la momentul respectiv să integrăm Egiptul, însă cei 400 de morți care au uh, fost semnalați acum câteva săptămâni nu au venit de fapt uh, din Libia, ci dintr-un port din Egipt. Deci dacă vrem să mai împiedicăm astfel de tragedii, trebuie să vorbim despre aceste legături. Și repet din nou prima frază cu care am început, și anume că o soluție demnă pentru refugiați, pentru a combate traficanții și pentru a avea mai puțini refugiați la noi, nu se poate face decât în cooperare cu țările care se află pe coasta opusă. Aș vrea să știu dacă ne puteți da o perspectivă și mai multe informații concrete despre cum vedeți dumneavoastră viitorul. Se poate să colaborăm cu Turcia, cu Egiptul sau cum vom face și cu Libia. Mulțumesc! Acum mai dorește să ia cuvântul domnul Epitideos. Vă rog, domnule Epitideos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să întreb dacă s-a discutat în Consiliu de Afaceri Externe despre ce se va întâmpla în cazul în care refugiații vin uh, din Libia, unde o să se ducă? În Italia și Grecia? În țări care deja, țări care deja sunt pe punctul să cedeze eh, din, din acest punct de vedere. Eh, cred că trebuie să abordăm această provocare în eh, dimensiunile sale diferite. Dacă refugiații pleacă din Libia, nu pot fi lăsați pur și simplu să ajungă în Italia și Grecia, vor trebui duși în altă parte de asemenea s-a discutat acest lucru la nivelul Consiliului. Mulțumesc! Okay, thank you very much all for your interest and Mulțumesc tuturor pentru interes și pentru întrebările acestea importante. Voi începe cu întrebarea referitoare la liberalizarea vizelor și programul pentru aceasta. Știți că pe ordinea de zi a Consiliului și a Parlamentului se vor prezenta patru cazuri, Ucraina, Georgia, Kosovo și Turcie. Turcia. Nu există deocamdată date precise, vrem să evaluăm fiecare caz în parte. Singura dată clară e pentru acordul cu Turcia, pentru revizuirea celor 72 de criterii, după cum știți, și avem data de 1 iulie prevăzută în acord pentru situația în care se întrunesc toate condițiile, toate cele 72. Pentru ceilalți nu există o dată clară, cam în acea perioadă, dar nu vă pot preciza o dată precisă pentru fiecare. Probabil în iulie, poate puțin mai târziu, dar nu s-a hotărât nimic la nivel de Consiliu va fi și un Consiliu Jai în iunie și atunci se va vedea ce se întâmplă. Dar despre acestea se discută. Și bineînțeles știm că, iarăși, pentru LIBE, programul nu e foarte clar exact când se va discuta în Comisia LIBE. În legătură cu Siria, m-ați întrebat dacă 1 uh, august e o dată realistă pentru tranziția politică. Nu pot să uh, răspund, uh, dar vă reamintesc ce s-a discutat în grupul atașaților pentru Siria la Viena, când copreședintele numele grupului a spus că așa cum arăta și doamna Mogherini, vrem ca 1 august să fie menținută ca dată țintă clară, dacă o să reușim sau nu, nu e foarte clar, trebuie văzut. Știm că discuțiile de la Geneva nu înaintează prea bine. Uh, ieri de dimineață doamna Mogherini s-a întâlnit cu noul președinte al uh, SOC, deci facem tot ce putem și domnia sa a fost foarte impresionată, dar deocamdată nu uh, s-a văzut nimic în materie de uh, tranziție politică, nimic concret. Deci, uh, timpul ne va spune ce se va întâmpla. Noi avem un obiectiv clar, dar încă e greu de spus dacă va fi atins. Apoi, în legătură cu atenția acordată acestui Consiliu în uh, media. Și în trecut s-a întâmplat ca uh, acest Consiliu de Afaceri Generale să atragă atenția presei, deși nu aceasta e intenția, ci uh, să se ocupe de niște probleme serioase. În legătură cu parteneriatul estic, da, s-a menționat uh, relația cu Rusia de către cei șase, cele șase țări parteneri, din parteneriat și e clar că, de exemplu, o țară precum Belarus explică uh, foarte limpede că ei depind de Rusia pentru supraviețuire, pentru gaze naturale și diverse tipuri de sprijin financiar, dar știm foarte bine că țări precum Armenia sau Belarus din parteneriatul rus de est au aceste legături puternice cu Rusia, dar vor și să-și consolideze legăturile cu Uniunea Europeană. Și ieri s-a spus că acest parteneriat estic nu e îndreptat împotriva nimănui, nu e împotriva Rusiei, ci pentru întărirea cooperării cu aceste șase țări. Știm foarte bine că Ucraina, Georgia și Moldova au semnat un acord uh, de, în vederea aderării cu Uniunea Europeană, celelalte nu, Armenia, Azerbaijan și Belarus, ci doresc să semneze alte tipuri de acorduri cu Uniunea Europeană pentru a extinde și a ține seama de revizuirea și restructurarea politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Dar toate trei, Belarus, Armenia și Azerbaijan, sunt dornice să semneze acorduri concrete cu Uniunea Europeană. Deci, o discuție într-o atmosferă bună. Nu e vorba de o întâlnire care a fost împotriva Rusiei. Toate țările mai ales trei dintre ele au relații importante cu Rusia, dar toate doresc consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană în contextul parteneriatului estic, unde se pot discuta despre probleme cum ar fi terorismul, schimbările climatice sau interesele globale ale celor șase, care, cum spuneam, uh, doresc să aibă o bună relație și cu Uniunea Europeană și sunt foarte mulțumite de acest format al parteneriatului estic 28 plus 6. Apoi, despre NATO întrebarea legată de relația cu NATO. S-a pus de mai multe ori această întrebare. În reuniunea uh, de ieri, când am discutat, uh, nu s-a atins acest subiect, dar săptămâna trecută, vineri, la întâlnirea ministrilor de afaceri externe, când a fost și în de fapt, cei 22 de membri euro- din UE care sunt și NATO s-au întâlnit și s-a discutat despre relația UE cu NATO și e clar că trebuie întărită cooperarea între UE și NATO și vom avea și Consiliul European din iunie și apoi summitul uh, NATO de la Varșovia în iulie și poate că se va face o declarație comună UE-NATO dacă șefii de state și guverne vor accepta. Deocamdată se fac pregătiri. V-ați referit uh, apoi la raportul recent uh, privind Ucraina și Osetia de Sud, care a fost foarte critic, l-am citit și noi, bineînțeles, și înțelegem aceste critici aduse, în același timp însă vreau să precizez câteva lucruri. În primul rând, vă amintiți că operațiunea a fost lansată după Consiliul European din martie, la câteva zile după ce 1200 de oameni au murit pe mare în două zile, în weekend. Uh, Bineînțeles că a fost ceva inacceptabil pentru toți șefii de state și guverne, deci s-a lansat operațiunea uh, ce avea scop principal să combată traficul de uh, ființe umane și pe traficanți. E vorba de o acțiune în ape internaționale și deocamdată cifrele de care dispun sunt că mai mult de 80 de traficanți au fost arestați și peste 100, poate chiar 200 de uh, embarcațiuni au fost distruse. Nu e suficient, bineînțeles, dar tot e ceva și, uh, dacă vă amintiți, mandatul uh, de bază al operațiunii Sofia, pentru că Convenția Internațională privind dreptul mării a dat acest mandat de salvare a celor care își riscă viața pe mare, uh, a făcut ca acum mai mult de 1400 de oameni să fi fost salvați de moartea pe mare mulțumit acestei operațiuni cum spuneam, 80 de traficanți deja arestați, uh, cam 200 de nave sau embarcațiuni distruse și cred că 1400 de oameni uh, salvați. E suficient? Vrem să facem mai mult, dar cred că deja e un rezultat bun. Apoi, câți migranți așteaptă în Libia? Cifrele diferă. Dacă ne uităm câți refugiați sunt înregistrați de înaltul comisariat al ONU, uh, e vorba de 12.000, dar uh, se vorbește și de ceva între 200 și 800 de mii și e vorba nu doar de migranți, ci de străini care nu sunt libieni Știm însă că în vremea lui Gaddafi mulți veneau în Libia să lucreze. Majoritatea acestor uh, oameni, cei între 200 și 800 de mii, nu vor neapărat să vină în Europa, vor să-și găsească un loc de muncă în Libia, în domeniul energetic și uh, al extracției petroliere. Uh, deci s-a discutat și, uh, și Organizația Internațională a Migrației și Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați lucrează împreună în Libia pentru a vedea și a discuta cu cei din tabere pentru a încerca, în special grație Organizației Internaționale a Migrației, dacă doresc să se întoarcă în Africa subsahariană sau de unde a venit, să poată face acest lucru. În legătură cu uh, fondul acela pentru Africa, pentru migrație, vă amintesc că a fost creat uh, la La Valeta pentru a combate cauzele de bază ale migrației și ați vorbit de secrete, dar nu. Uh, e un fond trust de 1,5 miliarde de euro, cred, Cred că 750 de milioane de euro din acești bani au fost deja angajați în diferite proiecte în acest domeniu uh, discutat uh, la Valeta, la La Valeta uh, pentru Africa subsahariană, deci deci, deja s-au angajat uh, cam jumătate din bani și dacă vă uitați uh, la documentele numite secrete, nu e vorba de aceste țări. E ceva deschis, finanțăm aceste proiecte și Um, cred că, de fapt, vă gândeați uh, la o fișă prezentată Consiliului, redactată de Serviciul de Acțiune Externă și de Comisie, în legătură cu mai multe țări, 16 țări prioritare, în care am arătat aici am putea avea um, stimulente sau uh, elemente de descurajare. Într-adevăr, fișa nu e un document uh, public. Am văzut că v-ați referit la Sudanul de Sud, deci uh, s-au scurs ceva informații din această fișă, dar vreau să spun că e vorba doar de o propunere, e ceva pe bază de care să se discute, nu s-a făcut nimic concret și odată ce vom avea o propunere, ea va fi în domeniul public și tocmai că scopul fișei era să uh, pornim această discuție și în legătură cu Sudanul de Sud, bineînțeles, uh, trebuie ca și cu alte țări Trebuie să negociem acorduri de readmisie. Avem pe cei 13 din acordul de la Cotonou care prevede uh, returnarea cetățenilor uh, respectivi din țările respective, dar în toate cazurile și în Sudan nu neglijăm deloc uh, aspectele legate de drepturile omului. E, e ceva foarte important. Vrem să continuăm dialogul privind drepturile omului cu aceste persoane. Doamna Mogherini s-a întâlnit de curând cu primul ministru din Sudan și și-a exprimat îngrijorările legate de drepturile omului, uh, mai ales la Darfur și în alte locuri. Deci, faptul că există probleme legate de drepturile omului într-o țară nu înseamnă că nu o să discutăm deloc. O rută importantă merge prin Niger, uh, dar o parte va trece și prin uh, o rută importantă va trece și prin Sudan și deci trebuie discutat în ciuda problemelor care există. În legătură cu Moldova, m-ați întrebat, domnule eurodeputat. Da, ieri în Consiliul de Afaceri Externe nu. Bineînțeles, aveam acolo ministrul uh, de externe din Moldova, dar nu s-a discutat despre situația Moldovei, ci despre parteneriat. Acesta era și scopul. Și, bineînțeles, ne îngrijorează sau ne preocupă situația Moldovei, dar uh, asta nu de ieri de azi. Și s-a spus că de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, anumite persoane din Transnistria cer pașaport moldovenesc tocmai pentru a-și întări legătura cu Uniunea Europeană, ceea ce ni se pare o bună practică uh, neconstrângătoare și apoi există și acel acord de liber schimb aprofundat și, uh, și acesta face ca cei din Transnistria să beneficieze de această liberalizare a schimburilor astfel încât să poată lucra cu Uniunea Europeană. Deci ni se pare o evoluție foarte bună în această relație Moldova-Uniunea Europeană, chiar dacă situația e complicată. Faptul că sunt pro-europeni nu înseamnă că totul uh, e foarte simplu în relația cu Uniunea Europeană. Apoi, m-ați întrebat despre Turcia și legătura cu stabilitatea și complicațiile actuale. E adevărat. Și Consiliul și Parlamentul European vor avea un cuvânt de spus, dar în legătură cu legalizarea, liberalizarea vizelor, trebuie să fie clar că nu vom schimba criteriile, ci le vom examina mai repede, ca să avem o decizie la 1 iulie în legătură cu toate cele 72 de criterii. Uh, Apoi, uh, cum spuneam, nu se schimbă nimic în examinarea, însă um, în legătură cu abordarea în ceea ce privește terorismul, da, se pot schimba niște lucruri, pentru că trebuie să vedem dacă domnul Erdogan va schimba abordarea legată de terorism. E un lucru important în examinarea celor 72 de criterii, dar uh, alegerile prezidențiale nu fac parte din criteriile ce vor fi analizate pentru liberalizarea vizelor. Cum spuneam, s-a hotărât să se analizeze situația vizelor, date fiind presiunile puternice care se fac. În legătură cu Siria și Irak, nu pot să vă spun câți au fost condamnați, dar de fapt ați pus mai multe întrebări. Deci nu pot eu să vă spun ce sancțiuni au fost aplicate, însă cum spuneați, am avut și o operațiune de succes. Coaliția globală își continuă activitatea, nu e vorba doar de Uniunea Europeană, uh, nu sunt soldați ai Uniunii Europene, propriu zis, dar știți foarte bine că această coaliție globală uh, se apropie de Raqqa și de Mosul, care deocamdată sunt uh, sub control al ISIS. Și s-a discutat uh, despre faptul că progresele sunt prea lente dar e clar că această coaliție nu are trupe pe teren. Există câteva trupe pe teren, știm cu toții ale cui sunt, dar, după cum știți, nu sunt trupe europene pe teren. Deci, va mai dura pentru uh, Rusia, situația e mai clară și pentru Iran, deci va mai dura. se câștigă teren pentru coaliția globală. Apoi, despre Sofia, ați spus că unii traficanți cooperează cu mafia. Da, e clar că e adevărat. Uh, cei din Libia, refugiații din Libia și cei care sunt suiți în embarcațiuni sunt într-o situație îngrozitoare, pentru că foarte adesea traficanții și mafioții îi uh, forțează să se urce în embarcațiuni și apoi cer bani de la familiile lor. Deci e foarte important să combatem în continuare uh, acest fenomen. Apoi, ați vorbit de guvernul uh, acordului național din Libia. Ați spus că nimeni nu-i bagă în seamă. Nu sunt de acord, pentru că luna trecută la Viena s-a discutat despre uh, Libia și am avut uh, declarația tuturor țărilor interesate, inclusiv Irak, și uh, Am avut și un reprezentant al Uniunii Europene, al uh, Statelor Unite, de asemenea și a Rusiei și s-a spus și citez, pentru că știu pe de rost, recunoaștem uh, guvernul acesta de acord național ca singur guvern legitim în Libia. A fost o declarație univocă, deci nu puteți spune că nimeni nu ia în seamă uh, Casa, uh, Camera Reprezentanților încă nu a votat, dar considerăm că va fi o majoritate în Camera Reprezentanților care va sprijini acest guvern, dar președintele încă nu a fost de acord să convoace Camera Reprezentanților pentru a se lua o decizie. Uh, domnul Haziz e unul dintre cei trei sancționați de Uniunea Europeană și uh, am spus că atunci când se va vota, noi o să luăm o hotărâre și generalul Hafta, o persoană foarte importantă, sunt de acord, a spus clar că nu recunoaște acest guvern de acord național. Deci, există legături clare cu Egiptul și în Uniunea Europeană dar și în alte locuri se consideră clar că acesta este singurul guvern legitim în Libia, guvernul acordului național. Ieri nu s-a discutat deloc despre Serbia, despre deschiderea unui nou capitol de negocieri cu Serbia. Cred că negocierile merg bine și avem uh, discuțiile dintre înaltul reprezentant și cei de la Priștina, care sunt în desfășurare continuă și fără îndoială se va deschide un alt capitol în curând, dar ieri nu s-a discutat. Apoi o întrebare despre Libia în legătură cu paza de coastă. Cum o să ne descurcăm, cum o să procedăm? În primul rând, până acum, e clar că se va acționa în apele internaționale. Nu avem o cerere, deci nu vom intra în apele libiene. Putem face acest lucru doar cu două condiții. Dacă avem o rezoluție a Consiliului de Securitate a ONU în baza, articol, în baza capitolului 7, atunci am putea să intrăm în apele libiene, ceea ce uh, nu e posibil, sau ca guvernul din Libia să ne invite să intrăm în apele teritoriale, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Domnul Saraj, uh, am menționat uh, uh, instruirea forțelor uh, navale, a celor de pază de coastă, dar nu ne invitați să pătrundem în apele teritoriale deocamdată nu există deci această invitație, deci vom face formări în apele internaționale și scopul este să cooperăm cu paza de coastă și, așa cum spuneați și dumneavoastră, să ajutăm pe ei să combată singuri pe migranți. E clar, și ați spus și dumneavoastră, traficul de migranți e gestionat de traficanți, de mafioți care îi împing, îi forțează din motive financiare să se suie în embarcațiuni și e clar că um, și guvernul și autoritățile și paza de coastă trebuie să poată să acționeze în apele lor teritoriale, în porturile din Libia pentru a combate traficanții. Deci îi ajutăm cât de mult putem. După cum știți, Uh, cu operațiunea Sofia suntem în faza 2A, faza 2B ar fi intrarea în apele teritoriale și uh, faza uh, a treia ar fi să ne apropiem de porturi, dar nu se poate face acest lucru pentru că nu suntem încă invitați. În legătură cu Siria și Irak, da, suntem perfect conștienți de faptul că Parlamentul European dorește să califică între genocid ce se întâmplă acum. De ce nu se folosește termenul genocid? Nu pot să comentez în numele ministrilor, dar ieri în, în Consiliu niciunul dintre miniștri, pot să vă spun, nu a fost folosit acest termen. De ce? Trebuie să întrebați pe domnile lor, nu pot să răspund eu. Și la întrebarea domnului președinte Brock, da, E clar ce s-a întâmplat în Turcia și am discutat de mai multe ori și în Consiliul de Afaceri Externe, dar și în Consiliul European. Premierul Tsipras întreabă cum protejez eu frontiera dacă Turcia nu cooperează. Dacă în Lesbos sau Kos nu se poate coopera cu Turcia, atunci nu se întâmplă nimic, cum spunea și dumneavoastră. Deci e clar că acum, în, temeiul acordului cu Turcia, mult mai puțini migranți vin pe această rută, dar cred că sunt două cauze. Principala, autoritățile turce cooperează acum mult mai bine și, în al doilea rând, migranții știu că ruta nu mai e deschisă. Iată cele două cauze principale pentru care s-a redus fluxul de migranți. Dar, cum spuneați, cooperăm acum cu autoritățile turce și de aceea încercăm să cooperăm și cu cele din Libia, să ajungem la același nivel de cooperare. Și vă amintiți, domnul Saraj uh, a discutat telefonic la Consiliul precedent și a venit și la reuniunea de la Viena de luni și, în mod cert, cooperăm cu el și e foarte dornic să ne ajute în lupta împotriva fluxului de migranți și va susține și de aceea susținem și uh, faza de coastă și pregătim formarea și pregătim uh, și o acțiune de politică de apărare comună, o acțiune PESC, care ar putea să ajute la formarea, la instruirea uh, poliției și a um, judecătorilor din în materie penală pentru a-i ajuta să rezolve această situație cu traficanții. And the last question was, uh, where will Și ultima întrebare a fost unde merg refugiații din Libia? Este clar că până acum refugiații care vin prin Mediterană se duc uh, mai ales uh, către Italia, către Lampedusa, Catania și alte locuri în acea regiune, e clar că nu vrem ca uh, să se dezvolte acest fenomen de amploare și de aceea trebuie să discutăm cu guvernul libian, cu coastele, verzile de coastă de acolo, pentru a încerca să prevenim tocmai acest uh, fenomen și aceasta este și ceea ce încercăm să facem. Ați vorbit de fondul de finanțare pentru, de ajutor pentru Africa, sigur că nu e suficient, dar tocmai încercăm să-i facem să, evit, să evităm așadar ca ei să plece din țările lor și să vină în Europa. După cum ați spus și dumneavoastră, dacă pleacă din Libia deja e prea târziu și ei se duc de obicei uh, în Italia direct. Iar Italia nu poate să gestioneze fluxurile de migranți singură. E clar că nivelul de migranți care vin pe ruta Mediteranei Centrale nu este mai, mai ridicată, este mai scăzută decât celelalte, dar totuși trebuie să reușim să prevenim acest fenomen înainte. Și uh, trebuie să susținem autoritățile libiene, trebuie să discutăm cu ei, uh, iar uh, atunci când s-a discutat uh, misiunea Sofia ieri, uh, ne-am vorbit și că trebuie să ne asigurăm că pe viitor această operațiune să supraveghere și implementarea embargoului pe arme al ONU împotriva Libiei. Știm că s-au adus arme de calibru din, pentru Daesh în Libia deci este foarte important de, să urmărim și ceea ce se întâmplă pe acest plan. Avem uh, o strategie pentru ca să ajutăm ca această operațiune Sofia să aibă uh, un rol important de jucat și să implementeze mai bine embargoul armelor către Libia pentru ca să prevenim această intrare a armelor. Cred că am reușit, sau sper că am reușit, domnule președinte, să răspund la toate întrebările. Ați răspund la întrebarea Egiptul, dacă se acoperă o misiunea și în Egipt. Momentan nu avem niciun plan, trebuie să discutăm cu guvernul egiptean, însă suntem în contact cu ei, avem, uh, suntem în contact, desigur, cu autoritățile din Egipt, după cum știți, domnule președinte, unele din uh, bărci pleacă nu din Libia, ci din Egipt, E clar că acolo însă e vorba de un stat în toată puterea cuvântului, avem posibilitatea să discutăm cu ei, dar nu se prevede, din câte știu eu, să se extindă misiunea Sofia și pe Egipt. Desigur că dacă încep să vină, dacă sunt oameni care au plecat din Egipt și uh, sunt uh, pe mare și riscă să se nece, bineînțeles că ar interveni cineva din Sofia, dar e clar că momentan nu este. Ați auzit uh, că se discută despre Egipt momentan? Nu, n-a fost nicio discuție momentan, nici nu a existat niciun veto din partea unor altor țări uh, candidate sau nu, deci momentan nu se discută deloc subiectul. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat. auf äh, den Tagesordnungspunkt 11 eröffnen. Permiteți-mi, vă rog, să deschid acum punctul 11 de pe ordinea de zi. Îl salut aici pe domnul Gil de Kerkov, coordonatorul lui pentru lupta împotriva terorismului, care a venit în Comisia AFET. Domnule Nat, dacă vreți să vă rezolvați mai repede problemele de servicii secrete, și atunci putem să trecem la lucrurile mai puțin importante după aceea. Domnul Nat, mulțumesc pentru că ați rezolvat problemele de securitate. Mă bucur că putem să purtăm astăzi această discuție. Data trecută ați venit uh, în iunie 2015 la noi, ultima dată, deci acum 11 luni, când am discutat despre operațiunile de cooperare cu țările vecine, având în vedere deciziile pe care le luaseră miniștrii de justiție pe 12 martie 2015. Ați vorbit atunci despre dialogul cu Maroc, cu Marocul, cu Tunisia și discutați și despre o colaborare cu Libanul și Turcia. Am vrea să știm cum s-a evoluat în colaborarea cu aceste țări din motive evidente. Cred că este foarte important și ca lupta împotriva terorismului să fie parte din cooperare când vorbim de aceste state. Aș mai vrea să știu de asemenea în ce măsură resursele necesare trebuie spuse la dispoziție și în ce măsură uh, instrumentul de stabilitate și de pace joacă un rol important aici. La ședința Consiliului din 21 aprilie, miniștrii au hotărât să construiască o arhitectură mai stabilă pentru schimbul de informații între statele membre pentru domeniul securizării sectorului de securitate și de combaterea terorismului. Am vrea să știm, de asemenea, deci, cum a evoluat discuția în acest context și care sunt pregătirile pe care le întreprinde Consiliul de Miniștri pentru 9 iunie 2016. Poate puteți să ne spuneți și ceva despre foaia de parcurs? Nu știu dacă ne puteți spune deja despre ea ceva. Noi am avut o dezbatere în public și aici la fel, pentru a vedea în ce măsură cooperarea serviciilor secrete din uh, țările membre ale UE funcționează. Avem Europolul, care se ocupă de coordonarea combaterii crimei organizate și a terorismului și în ce măsură este necesar să avem o colaborare obligatorie cu uh, instituțiile europene din partea serviciilor de, sec uh, de securitate se vorbește că prin uh, instituții, prin uh, instituțiile europene, numai cinci țări trec prin, uh, pe calea aceasta și în rest există colaborare pe bază amicală cu serviciile de informații cu care există relații mai strânse. Și astfel, bineînțeles că nu există o abordare coordonată, de care însă avem nevoie foarte urgent pentru a putea să folosim toate informațiile pe care le avem și pentru a le pune în practică. Dacă mă uit la evenimentele de la Paris și de la Bruxelles și vedem în ce măsură existau informații despre faptul că unul dintre ei sau altul era deja suspectat de terorism, dar celălalt în țara cealaltă nu știa acest lucru, este foarte grav. Serviciile secrete se apără și spun că nu uh, vor să uh, partajeze informații decât cu cei cu care au încredere să o facă. La fel se întâmplă și în Germania, în Renania de Nord-Vestfalia, de exemplu, unde a existat un act terorist, un, o încercare, la fel ca și la Paris, un atac asupra unui uh, sediu de poliție, iar uh, optașul a fost uh, ucis, a fost împușcat. Această persoană fusese deja condamnată de trei ori în Renania de Nord-Vestfalia și a fost uh, și pus, uh, dus la închisoare în mai multe locuri, însă autoritățile franceze, care uh, după aceea vor avea de-a face cu el la atentatele de la Paris, nu știau nimic. Este clar că nu există nici în Germania, între land și nivel federal, dar nici între uh, nivelul federal din Germania și uh, Franța nu a existat un schimb de informații despre această persoană și nici despre Europol, pentru că astfel de persoane să nu mai poată să circule așa cum vor. Avem exemple nenumărate și între Belgia și Franța și sute de mii în alte părți. Pe noi ne-ar interesa așadar să auzim cum evoluează lucrurile, chiar dacă dumneavoastră sunteți de fapt dependenți de Consiliu din punct de vedere al structurii, cu siguranță aveți o gândire comunitară și cred că vă dați seama că nu funcționează lucrurile decât dacă toate instituțiile la nivel comunitar sunt obligate să facă acest schimb de informații. Vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați invitat la comisia dumneavoastră și voi încerca să vorbesc cât se poate de succint pentru ca să în același timp să menționez toate punctele pe care le-ați uh, abordat dumneavoastră și sper să putem avea și un schimb de informații la sfârșit. Voi vorbi pe scurt despre fapte și apoi voi vorbi despre răspunsul pe care l-au, l-am dezvoltat în cadrul SAE în ultimele luni. Pe scurt, vreau să menționez apoi și câteva provocări cu care ne mai luptăm în continuare. În ceea ce privește Amenințarea niciodată niciodată nu a fost atât de mare ca acum în ultimii ani și niciodată nu a fost atât de diversă. Având în vedere că avem uh, suspecți, avem uh, o amenințare la nivel local, chiar persoane care au sunt născute în țările noastre, care s-au inspirat uh, și au, s-au afiliat la Daesh, care au fost radicalizați în închisori. Avem deci o primă grupă de persoane în care nu putem spune câte sunt, dar foarte multe. În al doilea rând avem uh, categoria luptătorilor străini, care este de asemenea la o cifră fără precedent. S-a redus numărul lor în ultimele săptămâni și luni datorită măsurilor, cred eu, luate de către statele membre și de către Uniunea Europeană. Am văzut o scădere semnificativă, nu am blocat considerabil fluxul persoanelor care pleacă în Siria și în Irak, dar apoi avem și o a treia categorie, Al-Qaeda-Daesh. Știm că statul islamic este și rămâne o organizație destul de amplă în ceea ce privește capacitatea financiară, comunicarea, numărul de luptători, dar organizația a fost totuși atacată în mod uh, și erodată în mod uh, considerabil uh, datorită coaliției anti-ISIS care au lovit direct acolo, datorită peșmerga, datorită armatei irachiene și datorită forțelor speciale care au intervenit, ceea ce ar putea avea trei consecințe în ceea ce privește amenințarea. În primul rând, foarte probabil planul isis ului de a, IS-ului de a mai uh, lovi în Europa, așa cum am uh, văzut de curând. Această organizație și-a um, vândut foarte bine marca întotdeauna. Acum sunt în uh, defensivă, deci trebuie să arate succes. Trebuie să atace din nou Europa. În al doilea rând, a doua amenințare care nu s-a materializat încă este uh, o reîntoarcere mai mare, în cantități mai mari și mai rapid a luptătorilor străini în număr mai mare decât ne așteptăm. Și a treia amenințare este să vedem uh, cum se mișcă probabil uh, forțele de leadership de la, din Irak către Libia. Să nu uităm însă și de Al-Qaeda, pentru că unele persoane tind să uite de Al-Qaeda pentru că au fost mult mai uh, silențioși. Jabhat al-Nusra, al-Nusra sunt, uh, este o grupare, o, o franciză a Al-Qaeda care este extrem de periculoasă, are aceleași ținte, dar are alte tactici ca statul islamic și este o organizație foarte periculoasă în continuare. Aceasta este ceea ce vreau să spun în legătură cu amenințarea. În ceea ce privește răspunsul la această amenințare, după atentatele de la Paris, șefii de stat și de guverne au cerut instituțiilor Uniunii Europene să se mobilizeze mai bine în trei direcții. Un răspuns uh, represiv, preventiv și uh, alt, al treilea uh, în ceea ce privește combaterea la nivel de informații. În ceea ce privește partea de represiune, pentru că m-ați întrebat ce facem în momentul de față. În momentul de față încercăm să optimizăm diferitele platforme pe care le avem pentru ca să punem date în comun. Am fost întrebat de către Consiliul uh, European și uh, am fost rugat să raportăm uh, regulat către Consiliu despre felul în care statele membre folosesc Europolul și toate celelalte platforme. Europolul fiind hub-ul cel mai important pentru punerea în comun a informației, SIS-ul, Serviciul de Informații Schengen, care este cel mai descentralizat sistem IT pe care îl putem folosi în cadrul zonei libere de mișcare Schengen și la frontieră, dar mai există Eurodacul, sistemul de informații uh, pe vize și avem cooperarea în conformitate cu tratatul de la Prüm care prevede amprentarea de ADN-ul și alte informații în care intervine și Interpolul. În acest sens, pentru Serviciul de Acțiune Externă, statele membre au uh, îmbunătățit, uh, mai ales datorită Franței, folosirea acestor platforme. Mă refer aici mai ales la sistemul de informații Schengen, pentru ca articolul 36.3 și alerta 36.3 să se îmbunătățească. Adică am trecut de la 8.000 la 30.000 de utilizări în mai puține luni, ceea ce este extrem de important. Foarte important este și pentru ca să detectăm persoanele care se plimbă în cadrul zonei Schengen sau care trec peste frontieră. Europolul, sigur că mai poate să fie îmbunătățit și lucrăm la îmbunătățirea acestei platforme. Uh, Președinția olandeză a Consiliului pregătește tocmai un plan de acțiune foarte complex în care încercăm să abordăm aspecte tehnice, legale, dar și culturale până la urmă, care sunt în continuare obstacole în calea punerii de, în comuna informații. Pot să mai dezvolt asupra acestui subiect mai târziu dacă doriți. Și uh, apoi mai avem și o altă inițiativă în cadrul serviciilor de securitate, așa numitul grup de contraterorism care a fost creat după 11 septembrie și care a decis să își îmbunătățească colaborarea, iar în momentul de față lucrează la Haga pentru a crea o platformă IT uh, pe bază umană care să permite un schimb uh, structurat de informații între serviciile secrete. Provocarea va fi însă mai târziu să construim un pod între platforma aceasta de contraterorism și uh, ECTC-ul Europolului, care este Centrul pentru Coordonarea terorism, uh, Acțiunilor Teroriste, pentru a pune în, în comun informații, dar și uh, informații pe care le adună aceste platforme. Așadar, avem o discuție foarte intensă pe temele acestea. Altă problemă se leagă de frontiere și voi vorbi despre frontiere la sfârșit. Însă dacă vrem să evităm o legătură toxică între migrație și terorism, va trebui să fim mult mai eficienți la frontieră pentru ca să identificăm cine intră în spațiul UE uh, și țările care sunt în prima linie, Grecia și Italia, să aibă suficiente echipamente, suficiente conexiuni IT și să poată colecta toate amprentele. Toate acestea trebuie să se întâmple cu susținerea Europol și Frontex. Europolul se află într-un proces de recrutare a uh, ofițerilor de poliție din statele membre care trebuie să fie trimiși în hotspot-uri pentru uh, ca să fie prezenți acolo și să ajute. Ceea ce se îmbună, merge foarte bine momentan. Nu mai spun ce, n-am spus ce facem cu armele și explozivii. Uh, e foarte important pentru că Comisia a făcut o propunere de plan de acțiune foarte impresionant, foarte complex um, pe exploziv și aceste um, alte instrumente și în ceea ce privește justiția uh, și dreptul penal, vrem să încercăm să ne asigurăm că prindem pe cine dorim să prindem, dar pentru aceasta trebuie în primul rând să uh, definim fenomenul mai concret, iar uh, Parlamentul știu că tocmai adoptă o directivă care să definească toate formele de terorism, incluzând aici și uh, luptătorii străini. Trebuie însă să colectăm probele, o chestiune de care am discutat cu prietenii noștri americani. De foarte multe ori, singura probă pe care o avem pentru a demonstra că cineva a fost să lupte la Jabhat al-Nusra sau la Daesh este o, uh, o dovadă mm, digitală, care de obicei este într-un cloud în California și este nevoie de asistență legală reciprocă pentru a avea acces la aceste date și după aceea trebuie să respectăm toate amendamentele și totul trebuie să fie streamlined și trebuie să fie pus așadar în rețea într-o manieră legală. O chestiune de care nu am discutat în noul context, dar care este foarte importantă pentru serviciile secrete și pentru poliție, este criptarea. Ați văzut uh, ce dezbatere a avut loc datorită între uh, directorul FBI și uh, patronul Apple, este din ce în ce mai important ca poliția să poată aibă acces la conversații Apple sau Skype sau alte mm, informații criptate care sunt digitale. În ceea ce privește răspunsul preventiv, ne concentrăm în momentul de față pe patru aspecte. Internetul. Cum putem să obținem de pe internet conținut? Știți că Europolul are o unitate de, care se ocupă de internet. Cred că are o rată de succes de peste 80%. Avem o echipă de experți care să consilieze statele membre ca să își dezvolte așa numitele alternative narrative care funcționează destul de bine. Trebuie însă să reușim să punem în context toate aceste eforturi și de aceea forumul pe care l-a creat domnul comisar Avramopoulos cu companii IT este esențial. O altă dimensiune pe care este esențială pentru țările terțe, deci țările, de exemplu, de pe coasta mediterană, ele sunt interesate cu siguranță să primească ajutor, uh, facilitare în ceea ce privește, de exemplu, aspectele de IT, dar e nevoie și de formare a formatorilor pentru ca să putem să detectăm cât mai repede primele semne ale radicalizării. Cu cât vom putea identifica un radicalizat mai repede, cu atât va fi mai ușor să intervenim și să oferim un răspuns care să fie uh, nerepresiv. Noi uh, am încercat să lansăm o rețea antiradicalizare, o idee foarte bună a Comisiei pe care eu o promovez și din ce în ce mai mult văd că se implică țările și vor să participe la aceste rețele și centre de excelență. Alt aspect la care trebuie să facem mai multe și repet acest lucru deja de mai mult timp, este să creăm programe de reabilitare, care se aplică Europei, dar și Tunisiei și uh, Marocului și Algeriei. Uh, toate aceste țări în care există foarte mulți luptători străini, pentru că ei vor trebui să digere apoi uh, întoarcerea sute de uh, luptători. Ei nu vor putea să-i uh, aducă în fața curții pe toți. Este clar că câteodată e mai bine ca unii dintre ei să fie integrați direct în programe de reabilitare, ceea ce ar însemna că avem un program solid de reabilitare. Am văzut că programul francez a hotărât să lanseze unul înainte de vară, ceea ce este un um, program excelent și mai multe state membre ar trebui să se inspire. Iar apoi uh, mai vorbim și despre măsurile soft. E un lucru care nu trebuie neapărat să aibă o motivație contrateroristă, dar trebuie să înțelegem că trebuie să facem ceva pentru a putea combate extremismul, pentru a putea să uh, oferim programe de cultură, de sport, uh, și așa mai departe. Știu că doamna Mogherini dorește să mizeze pe această latură de diplomație culturală. Eu sunt mai degrabă pentru ceea ce a propus domnul Obama, de exemplu, să conectăm uh, prin internet tinerii din, uh, într-un program virtual Erasmus, uh, tineri din Occident cu tineri din Orient, în care să mobilizăm și diaspora. Cred că este foarte important și acesta este uh, al doilea coș, așadar, de acțiuni. Al treilea este mai relevant pentru comisia noastră, care ține de un angajament extern. Știți că după um, atentatele de la Paris, Ministerul Afacerilor Externe ne-a cerut să ne concentrăm pe țările MENA și Balcanii de Vest și, și noi am început să ne implicăm uh, cu uh, programe de parteneriat contra antiteror uh, și pentru ca să avem un dialog politic mult mai puternic în domeniul terorismului. Începește acest parteneriat. Primul comentariu pe care vreau să-l fac este cooperarea excelentă pe care am avut-o împreună Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și eu însumi în cea mai comuni recentă comunicare a Comisiei și anume Uniunea Securității Comisia dorește să facă și mai mult pentru a construi uh, acest parteneriat și asta este excelent. Până în vară ar trebui să avem un pachet uh, semnificativ cu Tunisia, Iordania și Liban. Încercăm să uh, repetăm ce am realizat cu Tunisia. Pe hârtie a fost un exercițiu foarte interesant. Am căzut de acord împreună cu prietenii noștri tunisieni asupra câtorva obiective. Nu vrem doar să atragem bani și să oferim echipamente. Vrem ca acestea să fie partea unei abordări comune menită să îmbunătățească rezistența lor la terorism. Ce înseamnă? Înseamnă să invităm pe ei toți să își creeze o strategie cuprinzătoare în lupta împotriva terorismului, pentru că adesea aceste țări au doar o abordare represivă a luptei antiteroriste și se referă numai la serviciile de securitate. Noi vrem o abordare cuprinzătoare care să includă toate departamentele. De exemplu, unul dintre punctele cu care am, pe care am căzut de acord cu primul tunisian e să numească un uh, consilier de securitate națională. Noi uh, îl vom uh, ajuta. Uh, EAS-ul este gata să trimită șase experți în susținere, de susținere care să mobilizeze Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Sociale, nu să se concentreze doar pe Ministerul de Interne uh, sau pe poliție și serviciile de securitate în acest caz. Acesta este un aspect. Al doilea este investiția și prevenirea. Acesta este principala, uh, principal apel al Națiunilor Unite. Fiecare stat membru al Națiunilor Unite uh, trebuie să creeze un plan de acțiune pentru prevenirea Uh, extremismului violent, care ajută la mobilizarea tuturor actorilor și mai ales a societății civile, a tinerilor și a femeilor. Asta încurajăm. O abordare de, uh, trebuie creat un pol judiciar de, de criminologie, însă Tunisia are, dar trebuie ca să fie mai eficient. La fel, frontierele, în special Tunisia, prietenii noștri americani, germani, sunt foarte preocupați de și implicați în uh, securizarea frontierei cu Libia. Trebuie să facem uh, mai multe aici. Asta ca parte a unui acord uh, de o natură mai degrabă politică și am încercat să examinăm toate problemele financiare. Ați menționat FBI-ul. Nu e doar FBI-ul, sunt și bani pentru dezvoltare tot ce putem mobiliza în susținerea obiectivelor pe care le-am agreat împreună cu tunisia, am vrea să facem la fel cu Iordania și cu uh, Libanul. Cum spuneam, ne concentrăm pe contracararea extremismului violent, pe justiție, securitate aviatică. Nu știm încă ce s-a întâmplat cu avionul egiptean care s-a prăbușit, e prea devreme să tragem concluzii dar este o preocupare în toată Mediterana să securizăm aeroporturile și să creștem securitatea aviatică și avem un program dedicat pentru asta. Și dacă vă pot da câteva programe, exemple de programe pe care le avem deja, am pornit un program de 23 de milioane de euro în Tunisia privind reforma sectorului de securitate, parțial dedicat frontierelor, uh, parțial uh, regândirii serviciilor de securitate pentru a crește supravegherea parlamentară și pentru a colabora cu Ministerul Educației și uh, pentru a preveni. În Irak am căzut de acord cu asupra unei Consiliului de Securitate Națională și a unui program mic de 3,3 milioane de euro începește reforma comunității de inteligență. În Iordania am lansat cel mai mare program de prevenire de 10 milioane de euro mm, legat în special de societatea civilă, în special în sudul Iordaniei și în nord, la Zarca, unde știm că sunt uh, nuclee de radicalizare și pentru a susține Ministerul de Interne pentru a avea cea mai strategică abordare de prevenire. Avem de asemenea Împreună cu Ministerul de Interne Britanic și Consiliul Britanic avem un program interesant în Maroc, Tunisia și Liban în ce privește întărirea rezistenței comunitare. Astea sunt câteva exemple în legătură cu ce facem. Următorul uh, parteneriat uh, va fi evident cu Maroc, Algeria și Egipt. Am început, am avut uh, întâlniri, dar nu suntem atât de avansați. Nu să repet, repet ce a spus Alain Laurent, într-o zi Libia va fi uh, în vârful listei noastre, imediat ce Guvernul de Uniune Națională ne cere să creăm capacitatea în domeniul antiterorist și suntem foarte implicați în Balcanii de Vest. Ministerul uh, Sloven de Interne a avut uh, inițiativa acolo și deocamdată ne concentrăm pe partea de prevenire. Asta începește parteneriatul. Mi s-a cerut din partea Ministrului de afaceri externe să avem un dialog politic cu țări cheie. Turcia, pe 8 iunie, vom avea un dialog dedicat antiterorismului cu Turcia pentru a explora multele aspecte, unul dintre ele cele mai importante, unul dintre cele mai importante, după cum am văzut în evenimentele dramatice din Belgia, este cum putem îmbunătăți canalele de comunicare între Turcia și agențiile naționale europene, ca atunci când cineva este trimis înapoi în Europa să avem canale eficiente de comunicare, dar mai sunt și alte multe aspecte. În zona Golfului trebuie să fim mai implicați. Am fost acum două săptămâni în Qatar și în Emirate, vom merge în curând în Arabia Saudită. Trebuie să fim uh, mai implicați pentru că trebuie să întărim mesajul uh, că ne pasă de ce se întâmplă și uh, de cum se pot reduce tensiunea între Arabia Saudită și Iran, între arabi și persani și cred că asta este cel mai important lucru pe care putem face pentru a crește securitatea în regiune. Asta înseamnă că trebuie să reflectăm asupra unei arhitecturi uh, pentru asta Rusia, am început un dialog, un fel de dialog cu Rusia, dar deocamdată uh, nu avem mai multe informații aici. Un altul reprezentant a hotărât să trimită un atașat pentru antiterorism în multe delegații mediterane și asta este un pas foarte important, pentru că știm că în, în toate delegațiile oamenii când uh, se duc uh, acolo, vor să discute cu omologii lor, să discute proiecte relevante. Deci asta e un concept interesant. Un lucru pe care aș vrea să-l văd mai des uh, este o implicare mai multă externă a Europol, Eurojust, CIPOL și rețeaua de conștientizare a radicalizării și de mulți ani pentru că am, am construit numai securitatea internă, ei s-au concentrat pe sarcinile lor interne, ceea ce e logic. Dar acum s-a ajuns la un nivel mai matur de dezvoltare și acestea sunt instrumente excelente și trebuie să promovăm aceste platforme. Trebuie să susținem uh, uh, aceste rețele, iar în ce privește SIPOL am, am uh, construit un program special care poate fi adopt, adaptat pentru a instrui ori în Europa, ori în aceste țări, oameni care se ocupă de antiterorism și văd foarte mult interes uh, în legătură cu acest program în toate științele, și întâlnirile pe care le-am cu uh, omologii în alte țări. Susținem, evident, forurile multilaterale, nu voi intra în detalii decât dacă sunteți foarte interesați. Coaliția anti-ISIS S-a subliniat uh, nevoia de a ne implica și mai mult în aceste grupuri legate de luptătorii uh, teroriști străini, lupta împotriva finanțării și uh, grupul de stabilizare. La Eurodat suntem membri ai acestui GSTF, adică Forumul Antiterorist Global și prezidăm unul dintre grupurile de lucru care săptămâna viitoare la Djibouti va avea o ședință cu toate uh, țările din cornul Africii uh, va fi un, uh, e o inițiativă foarte interesantă și un forum foarte interesant. Există câteva instituții acolo, centrul uh, privind drept, statul de drept Malta, un partener public-privat. Deci investim bani în toate aceste inițiative și încercăm să ne asigurăm că funcționează cât mai bine. Sigur, Națiunile Unite, evident, secretarul general uh, susține un plan de acțiune care va fi adoptat, ar trebui să fie adoptat în iunie și la fel și noi susținem acest uh, plan și încercăm să contribuim cu idei. Uh, de asemenea, am uh, începește relația cu Egiptul, am fost la Cairo, ei au vizitat Bruxelles, încercăm să lucrăm cât mai bine. Ultimul comentariu se referă la parteneriatul cu Statele Unite. N-am văzut niciodată în 22 de ani cât am petrecut lucrând în domeniul securității o cooperare mai strânsă decât astăzi aș spune că uh, moștenirea scandalului Snowden a fost abordată prin diferite inițiative și acorduri UE-SUA uh, privind uh, protecția datelor, scutul priv, mm, datelor private. Președintele Obama chiar a schimbat paradigma dezvoltată de președintele Bush privind războiul global împotriva terorismului, deci contextul nu foarte bun. Și începește uh, Uh, uh, suspendarea vizelor. Avem un program care oferă posibilitatea ca peste două trei dintre persoane să intre fără viză în Statele Unite. Asta preocupă oarecum Statele Unite din cauza radicalizării în Europa, deci sunt foarte dornici să fie mai implicați, pentru că nu vor să aibă situații în care cineva vine din Europa în Statele Unite fără viză și uh, organizează un atac acolo. Și e normal. Uh, deci ei sunt foarte pregătiți să susțină Europolul foarte mult și de asemenea vor ca inițiativa ICTC să fie eficientă. Europa va dezvolta în curând legături puternice cu NCDC-ul, cu Centrul Național Antiterorist din Virginia, dar și cu FBI-ul. Evident, din, din când în când avem uh, Uh, probleme și cu Statele Unite. Avem divergențe de opinii, discuții în legătură cu dovezile digitale. Încercăm să găsim soluții. Vă atrag atenția asupra unui proiect de lege care a fost adoptat săptămâna trecută de Senatul American uh, și care ridică unele probleme. Se numește Justice Against Sponsors of Terrorism Act, legea împotriva uh, Uh, sponsorilor terorismului. Știm că administrația Obama uh, își va opune veto la aceste legi, dar trebuie să vedem ce va întâmpla. Foarte pe, te, uh, pe scurt, telegrafic, câteva provocări unde vrem să facem mai mult. Cum să ne ocupăm de deținuți, de persoane reținute. Pentru că și de, cum să facem față celor care se întorc, luptătorilor teroriști care se întorc în Tunisia, în Franța, în Belgia, în Egipt sau în alte locuri. Uh, și avem nevoie de și mai multă cooperare în zona mediteraneană, începește schimbul de informații. Una dintre problemele pe care le avem în Europa este că legislația care a creat Europol și Eurojust este atât de dură, începește uh, respectul vieții private, încât este import, imposibil ca Europol să aibă un schimb de date cu aceste țări, pentru că ele nu oferă același nivel de protecție a datelor. Uh, deci trebuie să avem, să dăm dovadă de imaginație, să gândim creativ și una dintre căi este să facem mai mult prin intermediul Interpolului. Așadar, întoarcerea teroriștilor, migrație, uh, legătura toxică prin, dintre migrație și terorism, frontiere, documente false. Știm că foarte multe pașapoarte siriene, libiene, irachiene au fost furate și falsificate și, în fine, dezvoltarea, securității, dezvoltarea și securitatea, legătura între dezvoltare și securitate esențială. Uh, uh, de mult, uh, un studiu recent privind radicalizarea nu menționa atât de mult ideologia cât accesul la locuri de muncă, statul de drept și democrație drept factori critici, așadar cu cât putem integra mai bine dezvoltarea în conceptul de securitate, cu atât mai bine. Sper că nu am depășit timpul, spunea vorbitorul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări. Uh, mai întâi începește schimbul de informații. Știm bine că este important să avem maximul de informații posibile și cred că asta este ceea ce faceți la nivelul țărilor europene, dar cantitatea informațiilor nu înseamnă întotdeauna și calitate. Trebuie să știm care informație este utilă. Și vreau să știu dacă împreună cu țările europene ați făcut o activitate de a Uh, crea o, o grilă de lectură comună care să permită evaluarea informației pertinente. În doua întrebare se referă la parteneriatul cu țările din uh, Golf, uh, important în materie de informații, dar și începește deradicalizarea. Ce mă uh, uimește pe mine este că unele dintre aceste țări au fost primele să creeze centre de deradicalizare, de radicalizare, fie că e vorba de Arabia Saudită chiar sau de Emirate, Kuwait, Qatar, pe acest punct uh, aveți intenția de a avea unele, să organizați anumite schimburi de informații, pentru că ei uh, cred că au uh, o capacitate de a interveni, dat fiind rolul lor în religia islamică. Intervenție fără microfon a președintelui. Doamne președinte, doamne coordonator, domnul Parnia. Mai întâi uh, vreau și eu să vă felicit și să vă încurajez uh, în acțiunile pe care le întreprindeți într-un moment atât de dificil. Uh, ne-am întâlnit de mai multe ori și vedem că ați înțeles nu doar dificultățile, dar și care trebuie să fie orientarea pe care trebuie să o aveți. Două chestiuni aș vrea să abordez. Prima, v-ați referit la ea în discuție introductivă, doriți uh, să dezvoltați foarte puternic politica de prevenire, începește lupta împotriva uh, rețelelor uh, de internet care recrutează prin intermediul internetului acești oameni tineri, dar nu doar în Europa, ci și în țările arabe. Și întrebarea pe care aș vrea să vă pun este care sunt parteneriatele pe care doriți să le dezvoltați cu alte țări și nu numai țările din Uniunea Europeană, dar și America de Nord, pentru că se știe că multe din aceste eh, site-uri sunt eh, găzduite în aceste țări. În al doilea rând, așa cum reamintea doamna Leomari, eh, se vede că clar că această radicalizare există în țările arabe ca și în țările europene. Uh, și politica pe care uh, o avem uh, e importantă cu țările europene trebuie să ducă la un nou dialog interreligios și la anumite parteneriate parteneriate cu Lisescu, cu Organizația Islamică pentru Educație și Cultură, în domeniul educației și științei. Sunt tot felul de organisme cu interes comun. Uh, cu interes comun cu centrele culturale europene, la fel ca și uh, cele din uh, țări musulmane, din Maghreb, așa cum a indicat uh, doamna Liobnari. Domnul Belder, vă rog. Uh, domnul președinte, am ascultat uh, uh, cu mare atenție pe domnul uh, începește comentariile sale extinse. Aveți realmente foarte multă experiență începește terorismul și antiterorismul. Nu s-a menționat uh, în niciun fel Israelul. Și, în mod clar, uh, statul uh, evreu are o istorie foarte lungă și o experiență foarte mare în aceste domenii. și cred că implicarea noastră și informațiile pe care le au ei din această parte a lumii e foarte importantă. Pot să vă întreb ce rol joacă uh, uh, Israelul aici în ce privește uh, aceste probleme? Și recent surse de izraeliene de inteligență vorbea de amenințări nucleare în această zonă și uh, de posibilitatea folosirii uh, unor arme chimice, pentru că în Siria și în Irak vedem că lucrurile aproape că degenerează într-un război chimic. Luați în calcul această situație, pentru că, în mod clar, Există uh, surse de armament uh, chimic, bacteriologic și chiar nuclear în zonă care pot fi, deveni un pericol. Mulțumesc, domnul Austreviciu, vă rog. Gerbimas Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, domnule Checov, uh, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte informativă și foarte cuprinzătoare și care trasează liniile de acțiune viitoare, aș vrea să vedem că avem nu doar coordonare, ci și mai multe acțiuni comune în ce privește Uniunea Europeană. Nu avem nevoie doar de coordonare, ci și de uh, un imbol de acțiuni mult mai hotărâte. Uh, aș vrea să știu care este evaluarea noastră în legătură cu acțiunea Uniunii Europene în ce privește prevenirea spălării banilor. unele state membre, se știe, aștept, acceptă prea ușor bani murdari care se intre în sistemele lor bancare, mai, în special din țări vecine, țări unde e evident că există corupție politică, banii aceia este clar că sunt furați și apoi prin persoane interpuse sunt investite, investiți în Uniunea Europeană. Asta distruge unitatea Uniunii Europene. Asta este un exemplu de corupție, pentru că nu putem să-l numim altfel și creează și o creează fluxuri financiare uriașe care pot fi folosite oriunde și investite oriunde aș vrea să știu care este valoarea noastră în legătură cu asta. Apoi, ați menționat cooperarea cu Rusia. După cum știm, Cecenia și liderul acesteia, Ramzan Kadirov, au cam 30.000 de ofițeri pregătiți pentru orice acțiune și foarte antrenați, pregătiți pentru orice. E un grup uh, foarte puternic și organizat. Sunt oameni pregătiți să meargă oriunde în lume, ca un fel de batalion de șoc, așa, și să acționeze. Luptători ceceni care pot să uh, traverseze ușor frontiera Caucazului de Sud, se ducă eventual în Siria, să participe la acțiuni militare. Aș vrea să știu ce rezultate are cooperarea noastră în acest domeniu, pentru că asta este o amenințare teroristă reală pentru Europa și pentru alte părți ale lumii. Deci aș vrea să știu ce se face în acest domeniu, pentru că nu putem închide ochii în fața acestei amenințări. Madame Lochbiller. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Mulțumesc uh, Domnule președinte, mulțumesc și domnului Kirchhoff pentru această prezentare foarte detaliată și utilă a muncii de combatere a terorismului. Și aș avea o întrebare detaliată, aș vrea o apreciere. Ați vorbit de luptătorii străini care sunt mai puțin numeroși, dar există în continuare și uh, ați spus că acestea au fost uciși, țintit cu drone armate și e vorba de doi cetățeni britanici care au participat la ISIS și au luptat pentru IS, eh, Red Khan și Luhud Admin și s-a vorbit și de o dronă eh, care au fost uci, uciși de o dronă, cu ajutorul unei drone. Ce părere aveți? Există vreun proces în Regatul Unit și cum apreciați, cum vedeți aceste, ar, aceste drone armate în combaterea ISIS. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Carver. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnul Decherpov Uh, Regatul Unit mai are puțin și hotărăște dacă rămâne sau nu membru al Uniunii Europene și, din păcate, se uh, folosesc tot felul de argumente care să apeleze la frică de către cei care vor să rămână în Uniune, inclusiv amenințări teroriste. Mi se pare că sunt nesincere și înșelătoare aceste argumente, mai ales că există o opinie mai informată dacă arată că nu o să ne confruntăm cu probleme de securitate mai mari dacă ieșim din Uniunea Europeană sau chiar o să fim într-o situație de securitate mai bine. Și, practic, uh, vom avea mai multă competență, mai multă putere în pregătire și uh, în combaterea fenomenelor, vom dispune mai bine de informații și vom putea să combatem aceste organizații. Pentru, uh, după acest um, vot pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Puteți să ne confirmați că veți continua cooperarea pe bază bilaterală și puteți să ne spuneți ce planuri aveți de centralizare a capabilităților uh, pentru a pune în practică strategia de securitate a Uniunii Europene? Mulțumesc, domnule Carver. Domnul Antonio Panțeli. Mulțumesc. Doar două întrebări pe scurt. Ați uh, ilustrat felul în care se colaborează cu diferite state, cum se lucrează împreună, dar nu ați citat țara care, după părerea noastră mea, ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult în conformitate cu studiul la realizat de New York Times, e vorba de Kosovo. O țară care pare să fi devenit într-un fel nu numai uh, și uh, oaia neagră a Balcanilor, ci poate și a Europei în general. Uh, avem de-a face aici cu o formă de centru de recrutare a Europei, a ISIS-ului Europei. Aș vrea să înțeleg dacă noi monitorizăm această țară cu adevărat și în ce constă această monitorizare. Și a doua întrebare este următoarea. Acum câteva zile a fost ucis un comandant taliban uh, din part, de către o dronă. Aș vrea să știu dacă ați putea evalua din punct de vedere politic ceea ce s-a întâmplat. Pentru că particularitatea acestui eveniment este că de obicei talibanii au uh, a avut mai degrabă o vocație locală, nu internațională. Și deci riscul este că acum această trecere a barierei s-ar putea să ducă la o infiltrare uh, a um, ISIS-ului de către membrii Al-Qaeda în Afganistan și care să aibă ideea să nu lovească numai în țările respective, ci și în Europa. Mulțumesc, Pier Antonio, domnul Nat. Sí, señor Cărcove, tres cuestiones. La primera... Mulțumesc. Trei întrebări. Prima referitoare la indoctrinarea în Europa și islamismul extremist. După cum știți, există uh, Uh, moschei și școli musulmane în Europa care sunt conduse, organizate de persoane cu foarte puțină instruire. Acestea funcționează în afara cadrului uh, islamic tradițional și, în plus, ar trebui să discutăm despre niște prieteni complicați, adică Arabia Saudită și forma de indoctrinare pe care o practică ei și felul în care vor să promoveze vahabismul și extremismul. Ne sunt prieteni și aliați, însă există această indoctrinare și chiar radicală, iar cei care sunt adepții ei se găsesc într-o situație conflictuală când văd cât de corupți sunt liderii țării respective, care dă da, acest mesaj salvator prin salafismul radical. Prin salafismul radical se face o indoctrinare a celor care conduc Arabia Saudită, a membrilor oligarhiei de acolo. Și știm, bineînțeles, că în alte țări, cum ar fi Regatul Unit, în Spania, ne confruntăm cu obandismul, un fel o formă de extremism care atinge anumite grupuri uh, extremiste, naționaliste și care deocamdată nu poate fi controlat. Știm că principiul de bază al terorismului este să ne atace societățile, să omoare, să rănească oameni într-un mod simbolic, pentru că astfel se creează um, o situație cu repercusiuni foarte mari. Și mă refer și la atacul de la Madrid, când au murit mai mult de 100 de persoane. Aceste atacuri sunt de succes dacă ne modifică comportamentul și uh, ne modifică și instituțiile. E clar că intenția este una simbolică și că există consecințe. Uneori poți să operezi un atac cu un ciocan, cu un uh, Kalashnikov. În Spania, dacă ai uh, permis de vânătoare, poți să obții o armă, un Kalashnikov și să-l folosești ca armă automată și doar așa poți să pui la cale un atac destul de serios. Dacă vine cineva cu un uh, ciocan, poate să ne spargă geamurile și apoi cu o singură armă poate să omoare destul de mulți eurodeputați. Practic, ceva de genul acesta își propun teroriștii. Avem niște uși minunate la clădirea noastră, Uh, acestea sunt supravegheate de agenții de pază, dar poți să pătrunzi și cum v-am uh, zis eu puțin mai devreme. Eu nu sunt isteric, uh, vin din țara Baștilor, am fost amenințat și de extremiștii noștri, dar și nu mă sperii, dar nu vreau să uit cât de mare valoare simbolică a acestei clădiri, care poate fi o țintă. Apoi, în legătură cu Libia, dacă toate țările din, uh, au recunoscut uh, acel guvern care în Libia nu se bucură de niciun fel de recunoaștere, cel mai trebuie insistat să aibă putere reală Uh, se bazează pe niște grupuri milițienești care, de fapt, nu pot fi controlate și care nu sunt deloc recunoscute de cei din Est. Mai sunt uh, cei din Tabruk, mă refer la Alipa Hatva, apoi sunt și milițiile din vest, apoi cele toarege, apoi cele zinta și apoi uh, și alte tipuri de miliții. Chiar credeți că se poate combate eficace terorismul în Libia dacă n-am reușit decât să creăm așa un guvern fantomatic care încearcă doar să cumpere aceste miliții sau să le cumpere loialitatea uh, Deci, cum spuneam, în Libia vorbim de miliții mercenare. Deci ce facem cu ele? Și apoi, statul islamic e în Sirta, în Dena, s-a stabilit și în Irak și în Siria de ceva ani și dispune de sprijin logistic și în Irak și în Siria, doar pentru că granițele sunt foarte permeabile cum se poate ca statul islamic să aibă acces la acest sprijin logistic, nu doar militar, ci și civil? Au reușit să achizio- achiziționeze sute, mii de vehicule militare care trebuie să vină de undeva. Și la fel la Dene și la Sirte. Deci, cum se poate să fi permis acest lucru? Mulțumesc. Domnul Kerkhoff, aveți acum așa cum e obișnuit, posibilitatea să răspundeți la întrebări și dat fiind că ieri în Consiliul de Afaceri Externe, în dezbaterea de prânz, s-a vorbit și de strategia globală privind de securitate, poate ne spuneți cum integrați și acest document important în prioritățile dumneavoastră. Mulțumesc! Voi răspunde în ordinea în care au fost adresate întrebările. Doamnei Alio Marie îi spun că împărtășesc întru totul impresiile. Nu e vorba doar de cantitate, ci și de calitate și de capacitate analitică. Și cred că s-a pus o întrebare importantă. Știți că una din problemele mari în Uniunea Europeană e că nu avem competență juridică a Uniunii în materie de informații și, prin urmare, nu pot să mă exprim decât în nume personal. Uh, încerc să discut, am încercat și la reuniunea de săptămâna trecută cu responsabilii politici din diverse state membre despre inițiativa Franței. Eu cred că ar trebui creată o Academie Europeană pentru formarea unor analiști. Ar fi o inițiativă foarte bună știu că nu putem interveni operațional, dar să creăm, așa cum s-a întâmplat cu CEPOL și poliția, um, module de instruire, cursuri de instruire foarte țintite, mastere. Știu că există o inițiativă în Franța, dar se gândesc și germanii și poate ar fi bine să fie o inițiativă mai europeană. Apoi am putut să mă întâlnesc cu uh, uh, reprezentanți la nivel înalt uh, ai unor structuri foarte importante și, într-adevăr, important e cum să analizăm și ierarhizăm și să creăm o, o, o ordine de prioritate. Deci, încurajez aceste idei ca și uh, ideea ca serviciile de informații europene să folosească mai bine fondurile europene din orizont 2020 pentru cercetare. Uh, marea sfidare pentru colegii mei este să se asigure că proiectele pe care le finanțează corespund nevoilor reale ale uh, beneficiarilor. Cred că nu mă înșel spunând că atunci când erați ministrul de interne ați înțeles cât de important e ca Ministerul de Interne și cel de apărare să-și poată estima nevoile de peste 5, 10, 15 ani. Deci toată această muncă de identificare a nevoilor în materie de securitate internă e încă uh, departe de a fi uh, la standardele cele mai bune. În legătură cu deradicalizarea și experiențele din golf, dar nu numai din golf, da, cred că sunt multe de învățat. E clar că aceste experiențe nu pot fi preluate ca atare. Uh, eu însumi am vizitat centrul de de radicalizare de la Riad, unde rata de succes e impresionantă și cu siguranță va trebui să învățăm ceva din experiența de acolo, dar nu sunt sigur că putem să luăm ca atare ce s-a făcut acolo. Avem și în Malaezia, în Singapore, uh, alte experiențe de genul acesta de care am putea beneficia și cred că Europa trebuie să-și creeze un model propriu. Dacă ne uităm la procesul de radicalizare, trebuie să reținem trei lucruri. Avem factorii obiectivi, vulnerabilități obiective și subiective, psihologice, apoi ideologia și factori uh, adjuvanți în acest proces. Și totul variază și de la o persoană la alta și de la o situație la alta. Nu sunt sigur că intervin aceiași factori în toate țările, dar uh, și în acest caz sunt perfect de acord cu dumneavoastră, nu trebuie să reinventăm roata și să ne inspirăm din uh, experiența celorlalți. Cât privește internetul și munca cu partenerii americani. Da, bineînțeles, discutăm cu ei, avem opinii divergente, pentru că nu ne separă doar Atlanticul, ci și primul amendament la Constituția Statelor Unite, care uh, lasă mult mai multă marjă de manevră uh, în anumite privințe uh, decât la noi. De fapt, uh, furnizorii de servicii pentru siturile neonaziste sunt de fapt în America, nu în Europa. Dar discutăm și Comisia și eu încerc să o ajut cât de mult, a dorit să poarte un dialog european cu cei care uh, gestionează internetul și cu țările mai, cu cei mari în materie de internet, dar și cu cei mici. Dacă vorbim de Google sau Facebook, vorbim de giganți, uh, de coloși, astfel încât e nevoie de cel puțin o discuție uh, la nivel de Uniune Europeană, ca să fim cât de cât pe picior de egalitate. Și Comisia vrea să pregătească un program de lucru convingător. Problema e să acumulăm masă critică, pentru că până acum ne-am gândit bine ce trebuie să facem, am identificat ce trebuie făcut, dar trebuie să dăm amploare acestor eforturi. Trebuie să uh, încurajăm platformele mai mici, YouTube, Google, Facebook, e clar, au capacități interne, dar platformele mai mici nu. Și deci ar trebui ajutate și acestea și uh, de asemenea trebuie vorbit cu societatea civilă. Twitter are, de exemplu, un program de formare al, uh, a societății civile pentru a forma, de exemplu, echipa de campanie electorală a președintelui Obama în al doilea tur pentru al doilea mandat. Deci trebuie susținut și, susținută și această parte. Apoi, contextul cultural. Nu cunosc toate organismele pe care le-ați menționat, le menționat, dar e interesant și aș vrea să, le, să aflu mai multe despre ele. Și cred că ar fi interesant să discutăm cu partenerii din țările arabe cum, despre cum să promovăm împreună această combatere împotriva a pervertirii uh, islamului de către Daesh. Sunt de părere că și Uniunea Europeană, și spun asta nume personal, ar trebui să se gândească la crearea unui islam european. E adevărat că avem politici diferite. Franța, uh, de exemplu, discută cu Maroc și Algeria despre formarea imamilor. În Germania uh, au o legătură cu vienetul turcesc, uh, e ceva diferit. Uh, în alte țări uh, se încearcă alte abordări, deci ar trebui să vedem ce funcționează și ce nu în Europa pentru a crea cumva ideea unui islam european. Apoi, în legătură cu acea întrebare dacă avem un dialog sau chiar cooperare cu Israelul. Da, bineînțeles. Uh, Cred că domnul Belder m-a întrebat. Eu însumi am fost acolo de mai multe ori, mă voi duce și peste o lună. Avem un dialog uh, formal și discuții și informale pe multe teme, nu doar în legătură cu amenințarea, dar și în legătură cu siguranța uh, în aeroporturi, cu Iordania la fel. Bineînțeles, uh, susținem o inițiativă a regelui Iordaniei în vederea promovării unei interpretări moderate a islamului de către toate cultele și am lansat acest dialog uh, consolidat, intensificat cu Iordania, mai ales cu prințul Kazi, care dorește foarte mult să participe. Iar în ceea ce privește terorismul nuclear, aș spune CBRN, nu e vorba de doar, doar de energie nucleară, ci și de arme biologice și poate și biotehnologice într-o zi și de aceea am susținut centre, crearea de centre CBRN în multe țări, nu doar în țările MENA, ci și în alte părți ale lumii. E un program costisitor, dar cred că trebuie să ajutăm uh, aceste țări să fie mai bine pregătite uh, Uh, pentru astfel de amenințări. Aș adăuga și siguranța cibernetică. Până de curând, credeam că nu există terorism cibernetic, dar cred că trebuie să fim cât se poate de atenți. Nu e vorba de o amenințare actuală doar, ci și de o posibilă evoluție a terorismului și fol- uh, am putea să ne gândim chiar la posibilitatea ca teroriștii să folosească pe viitor uh, material nuclear în crearea de explozibili, în amestecurile explozive. În legătură cu spălarea de bani, da, aș spune că în planul de măsuri recent al Comisiei se prevede modificarea încă o dată a celei de-a patra directive privind uh, combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și avem această abordare bazată pe risc și Comisia va veni și cu un regulament de punere în aplicare pentru a ne arăta în ce țări trebuie să fim mai atenți. Exact ce spuneți, deci cred că suntem pe calea cea bună și Comisia vrea să închidă anumite portițe de scăpare, cum ar fi uh, traficul de bunuri culturale, cartelele preplătite, uh, îmbunătățirea cooperării între unitățile de informare financiară. Uh, în legătură cu Cecenia, pe lângă ce ne-a spus, e adevărat, mulți cetățeni din Cecenia și Dagestan merg în Siria și practic ei uh, dețin pozițiile de conducere în Daesh și acest lucru are efecte nu doar asupra Rusiei, ci și Asiei Centrale, pentru că mulți dintre cetățenii din Asia Centrală, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, uh, s-au mutat în Rusia pentru a-și căuta locuri de muncă, dar au fost concediați din cauza crizei economice și care afectează și Rusia. Deci, uh, cum aceste țări se bazează în bună măsură pe remitentele din Rusia, uh, există acest risc de a fi atrași de uh, Daesh și există multe site-uri în Rusia, tocmai pentru că există acești luptători ceceni și din Dagestan. Deci, avem divergențe cu Rusia, e evident, e ceva uh, clar, dar în legătură cu teroriști avem uh, aceleași preocupări. Uh, dacă sunt de acord cu folosirea dronelor. Am mai purtat această discuție. E vorba și de aspecte juridice, dar și nejuridice. Nu există nicio diferență între un atac cu uh, avioane uh, sau cu drone. Uh, trebuie să ne gândim și la dreptul internațional privind conflictele armate trebuie respectate și uh, regulile din Convenția de la Geneva. Dacă e vorba de rachetă lansată de pe submarin sau avion sau o dronă, diferența nu există. În acest caz, în Siria, ne confruntăm cu un conflict armat și am primit permisiunea uh, guvernului irachian de a folosi aceste modalități. În ceea ce privește întrebarea domnului Carver în legătură cu Brexitul, veți înțelege că nu vreau să mă implic într-o discuție despre ieșirea Regatului Unit atât de aproape de referendum. Uh, populația Regatului Unit va hotărâi. Eu pot doar să vă împărtășesc o experiență personală. Marea Britanie e una din țările care m-a ajutat cel mai mult în ultimii ani în, ce, în combaterea terorismului. Ei pot să contribuie mult la securitatea internă. Mă ajută cu siguranță și pentru că sunt eu drăguț și simpatic, dar și din alte motive, și anume că Europa poate însemna plus valoare. Și sperăm, bineînțeles, cu toții că Marea Britanie va rămâne în Uniunea Europeană pentru că poate contribui uh, mult la securitatea internă și în plus a con- confruntat uh, cu amenințarea teroristă și a creat o reacție foarte complexă. Deci, eu personal, repet, e opinia mea personală, nu ar fi mai bine din punct de vedere al securității, dacă are și din potrivă. Apoi, Kosovo, această gaură neagră. E o gaură neagră. Ne ocupăm de Balcanii Occidentali. Considerăm că există o problemă de radicalizare în unele țări din Balcanii Vestici și de aceea susținem într totul o inițiativă, cum spuneam, a Sloveniei de coordonare a diferitelor inițiative deja în curs, deja lansate. Deocamdată avem două, trei priorități importante. Arme, arme de foc, trafic de arme de foc și prevenție și uh, Comisia se va implica mai mult în crearea de inițiative care să combată recrutarea. Um, în ceea ce privește uciderea șefului militar al talibanilor la um, săptămâna trecută în Pakistan, aș vrea să spun că este de o importanță critică să consolidăm uh, colaborarea cu uh, guvernul pentru ca să putem să luptăm împreună împotriva Al-Qaeda. Daeshul n-a reușit încă să acapareze cu totul această grupare, dar este clar că dacă talibanii reușesc să controleze o mare parte din Afganistan, atunci uh, știm la ce aceasta ar putea să ducă. Uh, problema cu wahabismul și uh, Arabia Saudită, dar și problema extremismului. Noi vrem să colaborăm și colaborăm cu Arabia Saudită pe multe fronturi. Când am discutat cu prințul care s-a ocupat într-adevăr de combaterea terorismului, a fost foarte eficient, însă trebuie să avem această um, discuție în continuare, trebuie să reducem propagarea salafismului violent și uh, Arabia Saudită joacă un rol foarte important în această problemă. Este extrem de important, deci, să continuăm și noi să ajutăm. Nu vreau să comentez despre felul în care se intră aici. În clădire eu am fost controlat, este la fel ca și la Consiliu, deci nu am niciun dubiu că este făcut foarte, se face foarte bine acest lucru. Bodyguard, unul dintre bodyguardii uh, mei a plecat la Parlamentul European pentru că se recrutează și este foarte mulțumit, cred că este în mâini bune. În ceea ce privește Libia, Trebuie să așteptăm să primim o cerere formală de la guvernul libian. E clar că trebuie să așteptăm să vină o cerere formală, însă nu știu în ce măsură trebuie să acționăm uh, concret, în sensul că Daesh este într-adevăr o amenințare concretă. avem um, o problemă pentru că jumătate din luptătorii Daesh sunt um, luptători străini și nu vrem ca acesta să se transforme într-un nou hotspot unde vor să meargă luptătorii pentru ca să se antreneze. E clar că este din ce în ce mai dificil să meargă în Siria. Turcii sunt mult mai stricți la frontieră deci trebuie să evităm o destabilizare a vecinilor și să ajutăm noul guvern să acționeze cât se poate de puternic și de forță, pentru că noi trebuie să ajutăm aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule de Kerkov, pentru explicațiile noastre foarte ample. Din păcate, acest subiect devine din ce în ce mai delicat. În fiecare an, ultima dată când ați venit uh, nu avusesem atentatele teroriste din Europa și nu numai din Europa, și din toată lumea. Încheiem acum acest punct de pe ordinea de zi. I see that several of our Văd că foarte mulți dintre colegii noștri așteaptă să discute despre următoarele puncte. Delegația mm, a, a, uh, Comisia în Bosnia și Herzegovina, dar și uh, CPSA-ul 12 uh, la pentru Muntenegru și Albania, dar și uh, în delegație pentru relații cu peninsula arabică în Cuvăit și Oman. Domnul Broc a fost la Sarajevo săptămâna trecută și a dorit să amânăm acest punct pentru după amiază. Dacă sunteți de acord, să discutăm după aceea și putem să încercăm să folosim aceste 12 minute care ne-au mai rămas pentru celelalte puncte. Vă rog să fiți cât se poate de succinți. Dau cuvântul mai întâi domnului Pițula pentru ca să ne povestească despre CPSA-ul Kosovo. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, vreau să vă spun că am avut o delegație așadar Um, o reuniune a Consiliului pentru Stabilizare și Asociere, am adoptat regulamentul de procedură și am discutat 9 puncte la acest CPSA pentru Kosovo, având în vedere circumstanțele din momentul acesta din Kosovo. Trebuie să subliniem și faptul că am uh, invitat și participați din partea opoziției, care de obicei boicotează activitățile din Parlament, și am adoptat în unanimitate o recomandare comună uh, dar am avut o discuție foarte intensă. Am vorbit despre condițiile politice care sunt extrem de polarizate și polarizante și era de așteptat să fie așa, însă ceea ce e bine este că perspectiva aderării unește opoziția și uh, guvernarea. Avem foarte multă marjă de acțiune pentru toate grupurile politice din Parlament. Uh, și majoritatea și minoritatea din Parlament este încurajată să caute soluții pentru a opri blocada actuală din Parlament, pentru a o depăși și pentru a putea uh, să mai uh, liniștească apele. Este clar că Parlamentul este gata să intre în discuții cu noi domnul Taci, domnul Secen, Veseni, domnul premierul Mustafa. Cu toții au dorit o colaborare și vicepreședintele Stoianov, vicepremierul de asemenea. În ultimele luni, uh, Uniunea Europeană a hotărât să um, își însporească colaborarea odată cu intrarea în vigoare a um, acordului de stabilitate și a aplicării viz, regimului vizelor la orizont și de aceea eu cred că se vor putea înregistra primele uh, rezultate pozitive în curând. Continuarea dialogului cu Serbia sunt priorități, îmbunătățirea societății civile și îmbunătățirea um, situației în domeniul mass media. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, deputaților uh, care au participat la Comitetul Parlamentar Mixt, dar și uh, vreau să mulțumesc și secretariatului care a ne ajutat foarte mult. Mulțumesc, Tonino, și acum doamnei Șuicea ai dau cuvântul, care este de asemenea parte din delegația aceasta. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, în primul rând, să vă spun foarte pe scurt că domnul Pițula, care este președintele Comitetului Parlamentar uh, Permanent, a punctat deja cele mai importante lucruri. Am avut o vizită foarte fructuoasă, am reușit să adaptăm toate concluziile în unanimitate, regulamentul de procedură, dar și recomandările. Și uh, ei sunt uh, angajați, într-adevăr, Kosovo este angajat pentru uh, a um, face pași în direcția Europei aceasta este o oportunitate pentru opoziție să participe în viața parlamentară și, în general, în lucrările Comisiei Parlamentare. Aș vrea să mai subliniez în mod special două puncte. Liberalizarea vizelor. Există precondiții care trebuie îndeplinite pentru a putea să se facă această această tranziție. Comisarul Han a fost de asemenea prezent, a vorbit despre precondiții mai ales frontiera cu Muntenegrul uh, și uh, a existat aici o oarecare discuție pentru că ei nu considerau că acesta trebuie să fie o precondiție pentru liberalizarea vizelor și deschiderea negocierilor. Al doilea punct important a fost uh, tratarea problemei din nordul Kosovoului, asocierea municipalității sârbe, o chestiune foarte spinoasă fiind dat că ei nu sunt uh, capabili să adopte un statut în care să se poată lucra operațional, dar cred că acesta este una din condițiile uh, sine qua non pentru ca să se avanseze și eu cred că se va găsi o soluție pentru ca să se rezolve problema. Mulțumesc! Doamna Luna, ce care cuvântul acum, Ulrike, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să continui ceea ce au spus colegii înainte. A fost o vizită foarte bună. Am fost foarte bucuroasă să putem uh, pe parcursul integrării europene să discutăm despre toate proiectele care țin de integrare în uh, la reuniunea noastră um, ACPC, cred că contextul um, acesta european permite o reîntoarcere la normal uh, în ceea ce privește lucrările parlamentare comune. Am avut și o întâlnire cu uh, adunarea femeilor, uh, femei din toate partidele, cam 15 femei au venit la această întâlnire. Aș spune de asemenea și că din partea delegației noastre, dintr-o delegație de șase deputați, patru au fost femei, ceea ce e un exemplu foarte bun de egalitate de gen. Domnul Tonino a mai spus și că aspectul uh, graniței cu Muntenegru a fost o problemă spinoasă putem să constatăm o lipsă de înțelegere de ce aceasta ar trebui să fie o condiție pentru liberalizarea vizelor, când alte state membre sunt deja membri, cum ar fi Croația, și au în continuare conflicte bilaterale de frontieră cu alte state în jur, cu state membre chiar. Deci, de ce devine aceasta o condiție pentru liberalizarea vizelor este una din întrebările pe care nu am reușit să le clarificăm. Este câteodată și dificil să explicăm așa ceva. Cam atâta vreau eu să adaug, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Se pare că a fost într-adevăr o reuniune foarte bună și perspectivele spre liberalizarea vizelor sunt foarte bune. Trecem la partea a doua a punctului 13, care este CPSA-ul cu Muntenegru. Domnul Radoș dorește să explice rezultatele. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, fost rugat de către președintele Comitetului Parlamentar Comun cu Muntenegru să vă dau eu debrieful despre CPSA-ul cu Muntenegru care a avut loc uh, din, uh, în mai la Podgorița pe fundalul unei crize politice și s-a ajuns la un acord cu Parlamentul în ceea ce privește alegerile, actul pentru alegerile parlamentare și restructurarea guvernului și opoziția, care de obicei nu participă la lucrările Parlamentului, a venit la această sesiune, după cum spuneam, dar nu a susținut acest acord. Iar, în legătură cu formarea guvernului, foarte puține se mai pot face în timpul scurt care a rămas, însă uh, Există un instrument de implementare la dispoziție acum pentru actul de implementare, de exemplu, nefolosirea fondurilor uh, guvernamentale pentru alegeri, iar pentru procesul de alegere, de alegeri, uh, din punct de vedere formal, instituțiile sunt pregătite dar avem senzația că primele rezultate semnificative în legătură cu noile reforme, lupta împotriva corupției și uh, reforma justiției sunt chestiuni care trebuie să mai fie rezolvate. S-au adoptat unanim recomandările. Am avut doar patru deputați din Parlamentul European la această reuniune, doar patru reprezentanți ai Parlamentului European au fost uh, în Comitetul Parlamentar Mixt, ceea ce trimite un mesaj foarte prost, cred eu, din perspectiva angajamentului Parlamentului European față de asocierea Muntenegru. Mulțumesc, domnule Rado, Și acum CPSA-ul cu Albania. Doamna Schrein are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt vicepreședintele delegației acesteia și a trebuit să înlocuiesc pe doamna Macovei, care este președinte, și n-a putut să vină cu noi în delegație de data aceasta. Reuniunea a avut loc într-un moment crucial pentru procesul de integrare al Albaniei, în care comitetul ad hoc finalizează, de fapt, îndeplinirea condițiilor pentru uh, aderare, dar și uh, lucrează la celelalte priorități, cum ar fi lupta împotriva corupției și a crimei organizate și altele. Suntem foarte aproape de găsirea unui acord și după un an și jumătate de implicare cu mult angajament din partea instituțiilor internaționale și UE, în fine, putem spune că este gata de adoptare acest text. În ciuda polarizării situației în Albania și a tensiunilor politice, pentru prima dată de mai mulți ani, reuniunea CPSA a avut loc într-o atmosferă destul de civilizată și calmă. Aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru succesul uh, pe care l-am avut la această reuniune și pentru că au fost prezenți colegii recomandări comune au fost uh, adoptate chiar în consens. Am discutat și despre situația dintre Albania și UE, dialogul politic, progresul în reforma judiciară, statutul implementării legii uh, cu privire la integritatea persoanelor, uh, și a ofițerilor și a funcționarilor publici, reforma electorală care este esențială pentru ca să putem asigura condițiile pentru alegeri democratice și migrație și cooperare regională. Delegația Parlamentul European a avut uh, o întâlnire cu președintele Bujanișani și cu președintele Parlamentului Ermeta și cu șeful opoziției, domnul Pașa. Deputații s-au concentrat pe trei mesaje, reforma justiției care trebuia să fie pusă în aplicare rapid, importanța dialogului politic incluzând cu Parlamentul acest dialog și implementarea legii de integritate a persoanelor care urmează să fie numite sau alese în funcții publice. Și desigur și alte reforme cheie cu care avem o problemă de implementare foarte des. Liderii politici mulțumesc Parlamentului European pentru raportul foarte echilibrat pentru uh, pe Uh, această țară și, în general, trebuie să urmărim uh, situația politică în continuare, trebuie să discutăm și situația drepturilor omului. Având în vedere situația generală politică, ne-am concentrat pe reforma justiției și pe decriminalizare, așa numită lege. Drepturile omului sunt o problemă foarte importantă. În continuare lipsește o implementare coerentă a strategiilor, lipsa unor servicii uh, pe măsură și unui mecanism formal de consultare care trebuie instaurat pentru ca să putem să facem auzite vocile cele mai importante în această societate. Succesul CPSA-ului a fost că am putut avea o dezbatere normală, s-au adoptat reforma, recomandări formale, ceea ce a dus la o poziție foarte neechivocă și foarte uniformă a delegației PE de la începutul vizitei încoace și um, partidele uh, de opoziție, dar și uh, partidele la guvernare trebuie să poată să transmită un semnal pozitiv către Uniunea Europeană și ceea ce s-a întâmplat la ultimul CPSA. Se menționează și în ultimul raport uh, pe Albania acest lucru, s-au folosit toate canalele pentru ca mesajul să treacă și am fost foarte satisfăcut de ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc tuturor colegilor prezenți. Mulțumesc, doamnă Schlein. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă. Schlein, dacă dorește cineva să comenteze. Da, doamna Luna ce vreau să fac un uh, mic comentariu. N-am participat la CPS-ul acesta, din nefericire, dar am discutat uh, un punct legat de uh, râul Vilsa, ultimul râu liber din Europa și activiști din societatea civilă din regiune au organizat uh, o acțiune în cadrul uh, rețelei râurilor balcanice și am participat acolo, am mers cu o plută timp de trei ore pe acest râu, e absolut minunat. Nu este niciun fel reglementat pe partea albaneză, doar pe partea greacă. M-am întâlnit și cu prim ministrul Peleșe Ciorli și am îndemnat, uh, pentru că s-a dat o concesiune Turciei recent ca să construiască un uh, dig de 45 de metri înălțime care să inunde întreaga zonă și noi și nu numai noi, mulți alții cer să se facă o evaluare de impact conform standardelor europene pentru că ne temem că dacă se dă turcilor acest proiect, asta nu se va întâmpla. Deci e un lucru care sper că delegația îl va lua în considerare și va, va cere acest lucru autorităților albaneze, pentru că ar fi foarte trist dacă ar fi distrus acest râu și nu s-ar respecta standardele uh, europene corespunzătoare. Mulțumesc, Ulrike, pentru acest uh, aspect de mediu al procesului de integrare europeană. Suntem foarte mulțumiți de raportul la Neuschlein, pentru că, comparat cu ultimul raport pe care l-am ascultat la FED, uh, e mult mai pozitiv. Și cred că vizita voastră la Tirana este o încurajare pentru noi reforme din partea autorităților. Și atunci Acum la punctul 14 pe ordinea de zi, debriefingul misiunii delegației pentru relațiile cu peninsula arabă, Cuveit și Oman uh, și o rog pe doamna Michela Liomari, președintele delegației, să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi vorbi foarte puțin pentru că mai avem și alte lucruri de făcut. Vreau să spun uh, Comisiei că am fost împreună cu Gilles Parnion și Alin uh, Smith uh, săptămâna trecută, mai întâi în Cuvece, după aceea în Oman, într-o regiune care concentrează majoritatea riscurilor securitare și economice, mai ales dacă ne gândim la criza din Yemen, din Siria, mă rog, dintre Israel și Palestina, Libia, riscuri teroriste importante și criza petrolului, Oman uh, e o țară mică, dar joacă un rol specific și important în regiune. Am avut discuții la nivelul cel mai înalt cu autoritățile uh, din cele două țări, într-un climat de uh, franchețe, de respect uh, reciproc și chiar de prietenie. Și cred că asta este important, dat fiind rolul diplomatic de a acestor două țări. De altfel, am putut să vedem un consens cu partenerii noștri în legătură cu complementaritatea acțiunilor diplomatice pe care și le pot duce în regiune și acțiunile diplomatice ale Uniunii Europene. Uh, punctul nostru de vedere comun a fost că trebuie găsite soluții diplomatice pentru conflictele din regiune. Am invocat cu această ocazie o relație mai strânsă între, mai ales între Parlamentul European și parlamentele din aceste două țări și de asemenea necesitatea de a aborda și de a ne adresa atât opiniilor publice din țările noastre pentru a face să progreseze o serie întreagă de dosare. De altfel, vă reamintesc că acum trei săptămâni la Bruxelles am avut o primă uh, întâlnire interparlamentară regională care a fost uh, extrem de reușită și această dimensiune regională este o veritabilă noutate în relațiile noastre uh, prin urmare, cred că vizitele reciproce sunt de asemenea esențiale pentru a aprofunda relațiile între țările uh, Golfului, aceste două uh, țări în special și de a avea o mai bună înțelegere reciprocă. De asemenea, trebuie să uh, și țin să subliniez prin în aceste țări există un mare interes și o mare atenție pentru Uniunea Europeană și Parlamentul European Vizita noastră a fost foarte, acoperi, foarte bine acoperită în mass media din aceste două țări, foarte reflectată și uh, cred că e un lucru uh, pe care trebuie să-l subliniem. Foarte rapid, în Cuveit a fost, uh, am avut acea de-a opta ședință interparlamentară cu Shura, deci asum, cu adunarea națională a țării. Ne-am întreținut cu președintele acestei adunări și membrii Comisiei de Afaceri Externe și ai Comisiei pentru Protecția Drepturilor Omului, dar am fost primiși de asemenea, și asta arată interesul pentru Parlamentul European, de către emir, de viceprim-ministrul, care este și ministrul afacerilor externe, ministrul, de ministrul justiției și afacerilor islamice și șeful, de șeful securității naționale, care are rang de ministru de interne. Uh, împreună cu toți interlocutorii noștri am evocat, uh, evacat uh, preocupările noastre comune, mai ales începește lupta împotriva terorismului și securitatea, problemele de securitate. De asemenea, am vorbit de coordonarea necesară a eforturilor actorilor regionali și de complementaritatea acțiunilor diplomatice. Am vorbit și de chestiuni economice, mai ales cu impactul căderii prețului, scăderii prețului plăturilor asupra acestei țări, un impact economic, dar mai ales și social. Și cu această ocazie am vorbit și de problema vizelor Schengen, care uh, pentru toate aceste țări este, pe de-o parte, o, o reală problemă, mai ales în cadrul intensificării relațiilor noastre economice și care este și o mică problemă politică în măsura în care Emiratele Uh, Arabia Unită au obținut uh, uh, flexibilizarea sistemului Schengen de vize, pe când ce, și ei atunci nu înțeleg de ce nu le se aplică același regim și de, regim și de ce se întârzie cu asta. Începește Kuwaitul. Acolo vă reamintesc că se discută, sunt, acolo au loc negocierile privind Yemenul sub egida ONU. Bun, cu UNC, cu o întrerupere a discuțiilor chiar în ziua în care am ajuns noi acolo. Uh, ceea ce nu împiedică această țară să continue să dorească să se implice uh, și mai ales a subliniat rolul lor în ajutor umanitar pentru Siria. De asemenea, am vorbit foarte mult de situația din Irak și din Siria și de conflictul israelo-palestinian și trebuie să spun că uh, constatat că președintele Adunării Naționale a Cuvetului era foarte ferm în acest domeniu, spunând mai ales că pentru el soluția acestei probleme era absolut necesară pentru a evita că tineretul cuvetian și tineretul uh, țărilor din Golf să nu mai fie atras de discursul terorist și că trebuie luate o serie de inițiative și ne-a vorbit în special de ideea sa de a exclude Knesetul din Uniunea Parlamentară Internațională pentru că uh, Israelul nu respectă angajamentele 1 asupra rezoluțiilor 1. În ce privește drepturile omului, am vorbit mai ales de situația populației bidun, deci sunt acei oameni care nu au niciun fel de naționalitate și care cer să fie recunoscuți, să se dea cetățenie cuvetiană și din partea lor există dorință de a face diferența între oameni care sunt de trăiesc de foarte mulți ani acolo și cărora sunt gata să le dea naționalitatea cuvetiană și cei care sunt pur și simplu muncitori și cei care sunt uh, impostori, că sunt veniți din alte țări, din regiune și încearcă să obțină uh, cetățenia cuvetiană pentru a avea o serie întreagă de avantaje de pe urma ei. Am vorbit de asemenea de măsurile de luptă împotriva uh, radicalizării și extremismului și despre deradicalizare, pentru că uh, Uh, am discutat despre uh, de da, da, acest lucru și cu domnul uh, de Kerfer mai devreme. De asemenea, ne-am întreținut cu președintele adunării, precum și cu președintele Consiliului de Stat, care acolo este echivalentul Senatului nostru, precum și cu viceministrul care se ocupă de problematicile internaționale și cu ministrul Comerțului și Industriei și de asemenea și cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe. Am vorbit, bineînțeles, despre economie și de cooperare economică, cu un interes comun pentru intensificarea investițiilor între Uniunea Europeană și Oman și mai ales în cadrul diversificării economice pe care o dorește Omanul, care este perfect conștient de faptul că petrolul uh, nu mai reprezintă o singură opțiune, că trebuie mers spre altceva și am, ne-am oferit să încercăm să intensificăm aceste eforturi. Pe plan geopolitic, am vorbit de intensificarea relațiilor între Uniunea Europeană și uh, țările din Consiliul de Cooperare a Golfului și Omanul în, uh, în principal uh, și de asemenea am vorbit de rolul diplomatic important pe care Omanul încearcă să-l joace în regiune și mai ales în ce privește Yemenul sau Libia cu dificultățile și țin să spuneți acest punct și dificultățile și tensiunile pe care le antrenează cu Arabia Saudită. Probabil că Omanul este țara care ne-a părut cea mai apropiată de Iran și care are dialogul cel mai important cu Iranul, ceea ce îi dă, pe de-o parte, o capacitate de dialog și pe altă parte, evident, asta antrenează din partea altor țări, mai ales Arabia Saudită, o serie de reticențe în numele său. Bineînțeles, ce este important în aceste țări nu e doar uh, să avem vizite și să facem declarații, dar faptele sunt importante și asta vrem să vă propunem. Vom avea <clears throat> întâlniri viitoare în cadrul uh, formal al Uniunii Europene în 2016-2017 și am propus să pregătim aceste uh, ședințe prin binomuri, binomuri parlamentare și de responsabili politici care, pe subiecte speciale, să colaboreze, mai ales pe internet, astfel încât să uh, urmărim subiecte concrete și de interes concret. Am uh, făcut și asta interesează direct uh, Comisia FED. Am făcut o invitație ministrului de externe din Cuveit și vicepremierului din Oman să vină uh, în fața comisiei noastre și să discutăm toate aceste subiecte invocate. Uh, de asemenea, am propus să scriem uh, o scrisoare președintele Comisiei INTA pentru a intensifica pregătirea acordurilor de investiții între Uniunea Europeană, Oman, Uniunea Europeană și Kuwait și cred că ar fi foarte important și o cerere pe care trebuie să o transmitem serviciilor competente, să organizăm un seminar uh, pentru reprezentanții mass media din aceste țări aici. Cred că pentru imaginea noastră și pentru uh, progresul situației ar fi important. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Leomari. Văd că vizita în Coet Oman a fost foarte utilă, mai ales în ce privește sensibilizarea publicului privind vizita și efectele mediatice uh, foarte pozitive. Am luat note de, de inițiativele noastre vis-a-vis -vis de media, dar și față de partenerii noștri în țările din regiune. Cu acestea putem încheia ședința noastră în această dimineață. Începem la ora 3 cu Bosnia-Herzegovina va fi pe la ora 4 pe ordinea de zi, dacă ne punem de acord cu președintele Brock.